Good morning. Good morning, everybody. We have been. Uh, Bună dimineața tuturor. Am încercat să vă dau câteva minute înainte să începem, ca să vă dau timp să vă încălziți acum la începutul anului. În orice caz, aș vrea să vă urez în primul rând la mulți ani, un an nou fericit tuturor și numai bine. Avem multe așteptări și speranțe pentru anul acesta. Sperăm că în 2020 să reușim să facem tot ce ne-am propus. Și în al doilea rând, ca să folosim acest nou început într-o sesiune de joi dimineață la Comisia Libe, aș vrea să fac câteva comunicări. Mai întâi adoptăm agenda. Aș vrea să vă rog să schimbăm ceva la punctele 10 și 11 de pe agenda, prezentările ETIAS, unde raportorii domnul Lenners vor fi amânate amândouă. Dacă nu sunt obiecții, se adoptă agenda astfel modificată. Profilul lingvistic îl cunoașteți, toate limbile sunt disponibile de data aceasta în afară de finlandeză, letonă, lituaniană și irlandeză. Apoi avem de susținut uh, recomandările coordonatorilor. Mai întâi avem nominalizarea raportorilor pentru aviz. În anul acesta Rob Rose este raportor pentru robotică, inteligența artificială și uh, tehnologii aferente și același coleg, Rob Roars, este raportor de aviz pe inteligența artificială. Aceste recomandări uh, trebuie să fie susținute și acum o să ajung la anunțurile despre actele de legate și de implementare. Știți că pe 16 decembrie Parlamentul a primit patru propuneri de acte de punere în aplicare din partea Comisiei, decizia cu privire la lista documentelor aferente care trebuie să fie înaintate de către solicitanți pentru vizele de scurtă durată în Maroc, apoi um, decizia cu privire la instrucțiunile operaționale pentru emiterea vizelor și uh, Um, procedurile la frontiera externă și apoi instrucțiunile operaționale pentru completarea și um, depunerea vizelor și uh, stickerelor de viză. Mai avem uh, și o uh, altă anexă la o decizie de punere în aplicare cu privire la cerințele de performanță și uh, soluțiile practice pentru monitorizarea performanței la BMS-ul partajat. Termenul pentru amendamente este 6 ianuarie la ora 12, dar nu a fost primită nicio obiecție. Apoi mai avem trei uh, propuneri de acte de punere în aplicare, regulile tehnice pentru crearea legăturilor între date pentru diferitele sisteme de informații UE, apoi uh, baza de date cu privire la ESP. Aceste decizii au fost de asemenea comunicate și nu s-a primit nicio obiecție. Și mai avem uh, ceva de susținut din partea recomandărilor coordonatorilor, de asemenea, regula 214, coordonatorii ne-au uh, trimis notele de la reuniunea coordonatorilor și le găsiți în documentele de reuniune de astăzi care v-au fost circulate în uh, cadrul comisiei noastre. După toate aceste anunțuri, cred că putem să începem cu agenda ca atare. Și o să ajungem deci la punctul 4 de pe ordinea de zi, care de fapt este împreună cu punctul 5, încheierea unui acord între UE și Montenegru cu privire la Agenția pentru uh, Pază de Coastă și uh, Frontieră în Muntenegru și Serbia. Agenția, așadar, pentru paza de coastă și frontieră, Serbia și Muntenegru. Pentru ambele dosare avem o raportoare, doamna Betina Folat. Și vreau să vă dau cuvântul, vă rog, pentru ca să vă prezentați raportul și după aceea o să ascultăm raportorii din umbră. Doamna Volat, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și pentru introducere. După hotărârile Consiliului, acum avem și semnăturile Serbiei și Muntenegrului pe documente, deci putem începe lucrările la aceste două dosare cu privire la cele două țări. Aceste două acorduri de statut vor crea baza pentru acțiunile comune ale Agenției pentru Pază de Coastă și Frontieră sau Frontex, cum este ea cunoscută momentan, și pentru colaborarea între aceste două țări. Pentru încheierea acordului este nevoie însă de aprobarea Parlamentului. După cum știți însă, negocierile pentru aceste acorduri între Consiliu și statele Balcanilor de Vest au început în 2016 și înainte de prelucrarea mandatului cu privire la noua agenție, care datează din 2019 și a fost adoptată de ultimul Parlament la sfârșitul mandatului, um, au început deja deci aceste discuții. Deja în regulamentul anterior din 2016 s-a discutat despre o activitate operațională a agenției în țările terțe. Cu Albania activitățile tuturor agențiilor într-un cadru juridic și după aceea abia putem să începem o activitate care să fie conformă cu legea. Încheierea unor acorduri uh, formale și care sunt obligatorii din punct de vedere juridic uh, înlocuiește codul de conduită de lucru și de colaborare și de aceea oferă transparență și în același timp control democratic și public. În statutul, în acordurile statutare pentru Muntenegru și Serbia se vorbește despre amploarea acțiunilor, care, despre răspunderea civilă și penală, despre competențele și capacitățile pe care le au acești membri ai echipei uh, respective. Foarte important aici este articolul 9 în cadrul acordului statutar, pentru că acest articol uh, conține toate prevederile de uh, protejare a drepturilor fundamentale, după ce Muntenegru și Serbia au avut deja parte de activitățile diferiților uh, membri ai echipei, dar uh, unde a trebuit să se reglementeze în primul rând accesul la solicitarea de azil, demnitatea umană care să fie respectată, interzicerea torturii, dreptul la uh, liberă exprimare, principiul de non-refulmo și interzicerea unor uh, Uh, altor prevederi. Drepturile copilului um, și, um, în același timp, uh, protejarea vieții private. Se vorbește și de principiul non-discriminării în acest document. Drepturile fundamentale sunt un domeniu foarte sensibil la care noi, deputații, suntem întotdeauna foarte atenți și în ceea ce privește activitatea viitoare a agenției. Pentru că tocmai cei care vor să activeze în numele Uniunii Europene trebuie să protejeze întotdeauna drepturile fundamentale și să nu facă nicio concesie față de ele. La formarea și pregătirea funcționarilor pentru aceste posturi va trebui deja să se țină cont de aceste principiu și trebuie să existe și un caz, uh, o procedură clară de sancționare. Se cere de asemenea ca și Comisia la toate negocierile cu privire la acorduri statutare pe viitor, înainte de începerea negocierilor, să poată să stabilească care este situația statului de drept și a drepturilor fundamentale în statul respectiv și să transmită afirmațiile sale Parlamentului European pentru ca noi, Parlamentul European, să putem avea o evaluare corectă a acordurilor statutare și să vedem cum se aplică drepturile fundamentale, avem nevoie de o transparență totală. Cer de aceea Comisiei și Agenției, în același timp, să ne ofere la timp rapoarte pertinente despre toate activitățile lor în aceste țări. Pentru că, în conformitate cu regulamentul care guvernează activitatea agenției acum, se vorbește deja de o colaborare cu țările terțe și trebuie să fie incluse în raportul anual al agenției. Ceea ce este foarte interesant este că dacă ne uităm la diferitele acorduri statutare și le comparăm unul cu celălalt, vedem că sunt formulate diferit. Este foarte îngrijorător, mai ales că prevederile în ceea ce privește dreptul special pentru membrii uh, agenției care negociază cu țările terțe nu sunt formulate uniform și, de asemenea, și clauza cu privire la non-discriminare nu este similară într-un acord cu, una, cu celelalte, ceea ce poate să creeze o nesiguranță juridică și, de aceea, atunci când se redactează astfel de acorduri statutare, trebuie să vedem neapărat uh, dacă formulările sunt uniforme. Ambele acorduri statutare trebuie să fie armonizate și cu um, acordul propus de comisie ca fiind modelul după care trebuie să acționăm, dar eu um, vă recomand momentan să dăm acordul Consiliului. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 21 ianuarie, iar um, votul în comisie probabil pe 28 ianuarie și votul la plenară după cum arată lucrurile acum, va avea loc în martie. Oricum, eu mulțumesc foarte mult colegilor de la celelalte grupuri pentru colaborare și mă bucur foarte mult de colaborarea care va urma cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Volas. Iar acum să ascultăm raportorii în umbră. Mai întâi, uh, din partea P.P. doamna Mețola. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, la mulți ani, la mulți ani, spune președintele. Mulțumesc foarte mult, doamnei Volat, pentru munca dumneaei cu privire la cele două recomandări despre încheierea acordurilor statutare cu Muntenegru și cu Serbia mai ales în ceea ce privește activitățile Agenției de Pază de Coastă și Frontieră în aceste două țări. După cum s-a spus deja, acesta nu este primul acord la care Parlamentul își oferă recomandările. Astfel de acorduri sunt o parte integrantă a cadrului obligatoriu juridic pentru toate aceste agenții și pentru uh, cei care acționează în aceste agenții. Trebuie să se menționeze și faptul că aceste acorduri statutare sunt prevăzute în primul regulament, cel din 2016, care a fost acum înlocuit de cel din 2019, pe care eu l-am gestionat ca raportor. Din această perspectivă, prevederile actualizate a ultimului regulament ar putea să se regăsească și în planul operațional al acordurilor statutare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, iar acum din partea Renew dau cuvântul raportorului domnul Mihal Șmeca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului, doamnei raportor, pentru activitatea depusă. Eu o să vorbesc foarte pe scurt din partea Renew și vreau să susțin raportul acesta și vreau să vă spun că sunt de acord ca Parlamentul să-și dea acordul uh, pentru aceste două acorduri statutare. Noi am susținut întotdeauna activitatea Frontex și ni s-a părut întotdeauna important să avem un cadru juridic obligatoriu cu diferite clauze de salvgardare care ne garantează transparență și control uh, asupra activităților Frontex în țările terțe. Deci noi salutăm acest pas. Dincolo de toate aspectele pe care le-a menționat doamna raportor, mai sunt câteva puncte minore în aceste acorduri. În acordul cu Serbia și Muntenegru vedem uh, diferențe mari în lingvistice, în uh, formulări, adică așa cum ați spus și dumneavoastră, iar nu se știe exact când pot uh, membrii agenției să dea mărturii, de exemplu, în uh, procese în Serbia. Aici avem o diferență între acordul cu Serbia și celelalte. Mi se pare că ar trebui uniformizate, că nu e normal să fie diferit. Mai e alt punct care trebuie să fie subliniat și anume că, deși e foarte bine că se vorbește de drepturile omului și de non-discriminare în anumite prevederi, ce am putea aștepta într-un astfel de text este o referință explicită la acordurile fie europene, fie internaționale de drepturile omului, cum ar fi Carta Drepturilor Fundamentale în cazul UE sau Convenția Europeană a Drepturilor Omului sau la tratatele ONU. Nu se face referire aceasta. Formularea e în regulă pentru că este preluată din Carta Drepturilor Fundamentale, dar cred că pentru o mai multă certitudine, mai mare certitudine juridică ar fi bine să le uh, cităm explicit aceste texte, dar sunt chestiuni minore. Pe total, noi suntem de acord cu raportul, suntem de acord cu acordurile și vom vota pentru. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, iar acum din partea verzilor o să vorbească domnul Romeo Franț. Din păcate nu este în sală, dar eu pot să vorbesc în numele verzilor dacă da, puteți. La mulți ani, spune președintele. Deci poziția raportorului este de asemenea, ca și ceilalți, o dorință de uniformizare a formulărilor și o bucurie o, de, ba, pentru faptul că Frontex poate să acționeze și în țările terțe și e foarte important să facem referire la carta, așa cum a zis și colegul meu, în mod explicit. Dar vreau să-mi exprim recunoștința față de doamna raportor și să vă spun că vom susține acordul. Din partea ECR, domnul Stanislav Brudzinski, dacă e aici. Domnul Pocacini dorește să ia cuvântul în numele ECR. Vreau doar să vă spun că nu e aici, dar uh, că noi susținem, uh, susținem poziția raportorului, suntem ok cu acordul. Mulțumesc. Și acum Sira Rego de la GUE, vă rog. Nu e aici? Da, iertați-mă, sunt, uh, sunt aici ca să vă spun că nu suntem pentru ca Frontex să opereze și în alte țări. Nu considerăm că sunt destule clauze de salvgardare, mai ales în această regiune. Ni s-ar părea foarte important să putem vedea mult mai clar unde se încalcă dreptul internațional și dreptul european. Să ascultăm comisia atunci. Domnul Oliver Saifart, care este reprezentantul comisiei de la DG Home. Vreți să luați cuvântul? Thank you. Good morning and uh, happy new year. Bună dimineața, un an nou fericit tuturor. Probabil că știți, în criza migrației din 2015-2016, ruta balcanică a fost uh, una dintre principalele rute de tranziție și pe atunci Frontex nu avea mandat juridic pentru a folosi uh, grăniceri în țări terțe. Și de aceea uh, Comisia a propus și colegiuitorii în uh, regulamentul privind agenția Frontex din 2017 a prevăzut această posibilitate de a folosi echipe în țări terțe, dar bineînțeles Uh, dacă uh, țara terță respectivă a încheiat un acord și, deci, uh, pe baza acestui acord privind statutul. Așa cum s-a spus de către raportoare, deja înainte să intre în vigoare acest acord, am finalizat negocierile Uh, cu cele cinci uh, acorduri înainte de intrarea în vigoare a regulamentului pentru agenția privind uh, paza de coastă și de frontieră și deci am dori ca pe baza regulamentului din 2016 cele cinci acorduri să intre în vigoare cu folosirea acestor echipe Frontex chiar înainte de finele anului în curs. Dar vom vedea dacă vom putea uh, obține uh, atinge acest obiectiv, pentru că totul depinde de progresul înregistrat în cele uh, cinci uh, state din Balcanii de Vest. Din punctul nostru de vedere, era foarte important să uh, urmărim modelul acordului privind statutul, dar, deci în cea mai, deci pe, pe cât posibil, dar știți că negocierile aveau propriile reguli cu aceste țări pentru că Uh, situațiile țărilor uh, diferă și au și interese diferite. Cu toate acestea, uh, noi, Comisia, am reușit să menținem o abordare orizontală pentru majoritatea elementelor de exemplu, uh, imunitate în timpul uh, exercițiului, de exemplu, apoi folosirea acestor echipe uh, doar la frontiera externă a Uniunii Europene. E vorba de regulamentul din 2016, e o prevedere care este diferită în nou regulament. Apoi, competențele acestor echipe Frontex sunt aceleași în toate acordurile Uh, regulile pentru a compensa pagubele sunt identice în toate cele cinci acorduri și, de asemenea, avem și dispoziții cu privire la drepturile fundamentale în toate aceste acorduri. Acum, în ceea ce privește drepturile fundamentale, s-a spus deja, avem o mică diferență între acorduri. De pildă, în acordul cu Serbia, pe de o parte, Serbia nu dorea să avem o trimitere la identitatea de gen, pentru că Serbia spune că acest concept nu figurează în legislația sârbă. Pe de altă parte, așa cum uh, a spus, uh, au spus și raportorii alternativi, uh, Frontex și echipele respective trebuie să respecte pe deplin achiul legislația, legislația comunitară. Deci, trebuie să respecte și articolul 10 din uh, directiva privind uh, uh, accesul la azil, care face trimitere specifică la identitatea de gen atunci în ce privește cererea de azil. Apoi, în legătură cu trimiterea legată de drepturile fundamentale și legislația în acest domeniu. Articolul 12 acoperă această prevedere, e vorba de relațiile cu alte obligații internaționale, deci aici nu facem decât să subliniem faptul că, firește, toate celelalte obligații internaționale în vigoare valabile pentru aceste țări din Balcanii de Vest, precum uh, Convenția Europeană privind drepturile omului, deci toate aceste uh, obligații se aplică și ele pe deplin. Verific dacă au mai fost alte întrebări în legătură cu abordarea. Așa cum spuneam, am dori ca aceste cinci acorduri să intre în vigoare până la finele anului 2020 uh, și, bineînțeles, suntem de acord și cu raportoarea că trebuie să avem o abordare comună și, așa cum ai spus și dumneavoastră, trebuie să ne asigurăm că avem această abordare armonizată. Și deci vom ține cont de nou regulament uh, care a intrat în vigoare în decembrie, regulamentul privind uh, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Coasta de Coastă, Uh, pentru a avea o aplicare a acestor cinci acorduri în mod armonizat. Și vom încerca să corectăm și să apropiem și aceste mici uh, discrepanțe pe care le-am menționat. Acestea sunt principalele chestiuni care au fost menționate în dezbatere. S-a mai vorbit însă și de către martori, un raportor din umbră s-a referit la uh, poziția martorilor. Aici aș dori să spun, verific doar, deci, avem o schimbare la cererea unei țări din Balcanii de Vest am introdus această dispoziție pentru a avea posibilitatea de a-i asculta pe martori și în uh, procedurile judiciale naționale uh, și am introdus aici o clauză suplimentară, dar pentru noi nu există o discrepanță sau o diferență. E vorba doar de o completare care era foarte importantă pentru această țară din Balcanii de Vest, dar care nu uh, pune probleme din perspectivă europeană. Deci sper că am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate. Mulțumesc. Vă rog, doamna Bolat. Aș dori să mulțumesc uh, pentru contribuțiile raportorilor uh, alternativ și mulțumesc și pentru intervențiile și explicațiile din partea Comisiei. În încheiere aș dori să spun că mi-aș dori ca uh, abordarea comună uh, a agenției și acestor uh, țări pe baza acordului privind statutul să ducă la mai multă securitate, dar pe de altă parte să garanteze și respectarea drepturilor, că este vorba de drepturile menționate în Convenția Europeană privind drepturile omului sau în Carta Drepturilor Fundamentale, la granițele externe ale Uniunii Europene ar trebui să nu existe niciun fel de diferență, de discrepanță. ce toate drepturile trebuie să fie respectate. Uh, pentru că să nu uităm că aceste țări se află în vecinătatea noastră apropiată și deci uh, cooperarea consolidată înseamnă și răspundere. Sigur că noi dorim să avem o cooperare cu țările vecine uh, în interesul tuturor Uh, aș dori să vă mulțumesc dinainte pentru cooperarea fructuoasă pe care sunt sigură că o vom avea. Mulțumim pentru această intervenție. Trecem la următorul punct de până de zi. Este punctul numărul 6, o întrebare cu uh, solicitare de răspuns oral pentru comisie din 18 uh, septembrie 2019 cu privire la uh, Uh, folosirea ilegală a bazei uh, de date a sistemului de informații Schengen de către autoritățile Marii Britanii. Este o întrebare adresată de mai mulți colegi de la grupul Renew. Aș dori să dau cuvântul, în primul rând, uh, Comisiei, este o preocupare pe care am mai discutat-o de mai multe ori în repetate rânduri înainte Ideea este că această întrebare a fost adresată în septembrie de către membrii uh, grupului Renew, dar nu am primit uh, niciun răspuns în scris în termenul de șase săptămâni, care este specificat la alineatul 3 din regulamentul de procedură al Parlamentului. De fapt, uh, este vorba de articolul 138. Deci, având în vedere că nu am primit un răspuns, Comisia e invitată să ne răspundă la această întrebare oral la această ședință. Și deci dăm cuvântul domnului Malc Solon de la Comisie, șefului, șeful uh, de la uh, uh pentru sisteme de informații uh, privind uh, migrația. Am înțeles că Comisia ne va răspunde oral la această întrebare mai avem tot așa pe cineva de la comisie, Verle Clairhot, și după aceea vom da cuvântul uh, autorilor uh, întrebării ca să-și prezinte poziția și apoi și colegii vor putea participa la această dezbatere. Am prevăzut o jumătate de oră pentru acest punct de pe de zi vă rog să nu depășiți două minute în intervențiile dumneavoastră. Deci, două minute fiecare coleg, dar haideți să dăm cuvântul în primul rând comisiei ca să ne prezinte această, uh, răspunsul la această întrebare orală. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mă refer în primul rând la termenul pentru a răspunde la întrebarea orală. Comisia dorește să-și ceară scuze pentru întârzierea la a răspunde la această întrebare foarte importantă și foarte delicată. Doamna von der Leyen, la fel ca toți membrii Colegiului Comisarilor, acordă o mare atenție întrebărilor scrise ale Parlamentului European. Aș dori să vă spun că și Uh, procedura a fost uh, prelungită, mm, dar uh, veți primi răspuns la această întrebare cât mai repede cu putință. În ce privește întrebarea privind procesul de evaluare, aș dori să spun în primul rând că Comisia nu are căderea să se refere la conținutul unui raport de evaluare Schengen, deci nu vă pot da un răspuns uh, pe fond, dar vă pot furniza informații în ceea ce privește măsurile procedurale care au fost uh, adoptate în acest dosar. După cum știți, poate, vizita de evaluare Schengen în Regatul Unit a avut loc în noiembrie 2017, iar Comisia a adoptat raportul de evaluare restricționat Schengen în mai 2018 și l-a trimis Parlamentului European și Consiliului. În 16 mai 2018, Comisia a prezentat uh, rezultatele procesului de evaluare în atenția uh, grupului de control uh, Schengen de la Parlamentul European. Iar la Consiliu, grupul de evaluare Schengen a discutat raportul la reuniunea sa din 19 iunie 2018 au discutat uh, și două opțiuni pentru uh, acțiuni posibile. Prima opțiune era că, având în vedere gravitatea și lacunele, nu se poate lua niciun fel de acțiune corectivă și deci Regatul Unit ar trebui uh, să fie uh, deconectată de sistemul SIST. A doua opțiune a fost să cerem Comisiei să propună recomandări, având în vedere posibilitatea pentru Regatul Unit de a propune un plan de acțiune. Consiliul a hotărât să nu uh, separe Regatul Unit de sistemul SIS și a uh, invitat Comisia să continue uh, evaluarea procesului și să dea posibilitatea Regatului Unit să propună un plan de acțiune. Însă, acest proces de evaluare la comisie a fost pus pe tușă în noiembrie 2018, având în vedere negocierile în curs pentru Brexit și a propunerii de urgență, având în vedere o, un scenariu de retragere fără acord. Comisia intenționează să continue acum procesul de evaluare și să adopte un proces, un, uh, o propunere de recomandare. Avem uh, perioada de tranziție până uh, la do- în decembrie 2020, care ar putea să fie uh, prelungită cu unul sau doi ani. If that is the commission statement... Am avut intervenția comisiei, aș dori să dau cuvântul uh, colegilor. E și o continuare sau ați încheiat intervenția? Nu deocamdată. Bun. Dăm cuvântul uh, colegilor de la Renew care au prezentat această întrebare. Această întrebare a fost semnată de 15, 16, aproape 20 de colegi vă propun ca doamna Intveld să ia cuvântul în, grup, în numele grupului Riniu ca să ne prezinte această întrebare. Doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. O mică rectificare la intervenția comisiei. Uh, s-a referit la întârzierea uh, în a răspunde. Nu, nu a răspuns deloc. Nu putem vorbi de răspuns sau de întârziere. Mă surprinde puțin răspunsul comisiei, răspunsul oral ne spune că nu dorește să se refere la un document confidențial. Documentul e public. Și recomand tuturor uh, membrilor Comisiei Libe să citească acest document. E șocant. Doar dacă citești îți dai seama că uh, Ă, pe fiecare pagină se vorbește despre lacune, ă, insuficiențe în punerea în aplicare a sistemului SIS. Și, dragi prieteni, să nu uităm că uh, avem de-a face cu o țară care nu e membru Schengen pentru că nu dorește să facă parte din Schengen și nici măcar din Europeană. Cu toate acestea, cu toată sinceritatea, le-am dat acces la sistemul de informații Schengen și se comportă ca și când ar fi cowboy din vestul sărbatic. E doar mm, e singurul mod în care pot descrie situația. E absolut șocant și faptul că se facă copii ilegale, acesta a fost motivul pentru care a ajuns scandalul în mass media și am adresat această întrebare, raportul pe fiecare pagină conține uh, Um, um, lacune și greșeli uh, foarte grave pe care așa le numește uh, echipa de valoare. Eu vorbesc de o uh, încălcare abuzivă și gravă a dreptului de acces la sistem. Și ironia sorții constă în faptul că nu putem vorbi despre reciprocitate. Deci, iată, dăm acces Regatului Unit la un sistem din care nu vor să facă parte pornind de la ideea că uh, vom obține mai multă securitate pentru că doresc să coopereze cu noi în aplicarea legii și în combaterea terorismului și așa mai departe. Și până la urmă nu cooperează. Care a fost reacția mea? Ne-ați oferit două opțiuni. Ori să separăm uh, Regatul Unit de SIS sau să acordăm Regatului Unit timp pentru a propune un plan de acțiuni corective eu știu care ar fi fost propunerea mea. Astăzi, punct, să punem capăt. <clears throat> Dacă cineva se comportă ca un uh, infractor, e închis, e pus în închisoare. Nu-i acordăm timp care să, ca să propună un uh, uh, plan pentru acțiuni colective. Nu. Deci dacă încarci legea și e grav, te duci în închisoare. Punct dragi colegi, cred că trebuie să fim sinceri și cu noi înșine, pentru că, sincer, n-am fost implicată în acest dosar, dar uh, Parlamentul are un comitet de monitorizare Schengen. Cum se poate că nu uh, s-a discutat acest subiect la acest grup de monitorizare? Și dacă uh, vorbim despre Regatul Unit și de că așa Comisia se poartă cu Regatul Unit, mă întreb uh, ce alte încărcări grave apar în alte țări. Mm, eu personal sunt uh, șocată. Deci, în concluzie, Comisia nu ne-a informat refuză să-și asume răspunderea pentru a se asigura integritatea și securitatea sistemului de informații Schengen, și aici uh, nu fac decât să citez raportul, deci Comisia nu își face treaba, nu își îndeplinește obligațiile față de cetățeni, 1. 2. Regatul Unit, cum să mă exprim politicos, Regatul Unit nu-i pasă despre regulile și obligațiile sale și totuși primește acces uh, Uh, la sistemul SIS. Parlamentul se pare că nu a fost suficient de critic și, în al patrulea rând, începem negocierile cu Regatul Unit în viitor în legătură cu relația noastră viitoare. Dacă așa uh, evaluează Comisia relația actuală cu Regatul Unit uh, în condițiile în care Regatul Unit încă este stat membru și este controlată de către Curtea Europeană de Justiție. Uh, care sunt perspectivele pentru relațiile noastre viitoare. Pentru mine este foarte clar, nu ar trebui să mai aibă acces la sistemul SIS, punct. Și dacă uh, aceasta este fiabilitatea partenerului nostru de negociere, atunci ar trebui să spunem sincer, nu putem să continuăm să cooperăm cu acest partener în aceste condiții. Mulțumesc! Muchas gracias, señor. Vă mulțumesc, doamna Intveld. Doamna Dalia a cerut cuvântul acum. Doamna Dalia, aveți cuvântul. Mulțumesc. Îmi cer scuze, nu mă așteptam să vină rândul atât de repede. Sunt perfect de acord cu întrebarea, cu solicitarea de răspuns în scris. Sunt deosebit de dezamăgită de răspunsul pe care ne l-a dat comisia astăzi. Trebuie neapărat să continuăm ancheta, pentru că deocamdată nu am senzația că această anchetă cu adevărat uh, va fi continuată și trebuie să știm clar cine a făcut aceste copii ilegale, cui au fost destinate datele, cât de multe copii există, ce companii private au asemenea copii și ce țări terțe au intrat în posesia acestor date. Implicațiile sunt deosebit de grave în uh, întrebare se vorbește despre uh, pașii propuși de fostul comisar King uh, în relație cu ce urma să facă Regatul Unit ca să remedieze situația, dar nu cred că s-a întâmplat nimic concret deocamdată. Deci vreau neapărat să fie publicate toate datele, să ne dăm seama cât de gravă este situația în ce privește protejarea acestei baze de date și membrii grupului de monitorizare Schengen ar fi trebuit să fie la curent. Vi se pare normal ca aceste informații să fie publicate în EU Observer, iar membrii acestui grup de monitorizare să nu fie avut ei mai întâi acces la aceste date? De aceea sunt deosebit de îngrijorată. În plus, știu că Julian King a făcut comentarii în acest articol și a spus că era vorba despre uh, Uh, acorduri de confidențialitate pe care le au cu statele membre individuale. Din câte știu eu, nu există niciun fel de confidențialitate. Era un document intern care a fost văzut de multă lume. Ar fi trebuit să fie publicat uh, de la bun început și în niciun caz să fie clasat drept document confidențial și să vedem exact cum circulă informațiile. Păi, tocmai pentru că oamenii trebuie să aibă o, o cale de atac, o cale de apel dacă datele lor um, nu mai sunt protejate. Și când mă gândesc că autoritățile americane vor acces la aceste date folosindu-se de relația sa bilaterală cu Regatul Unit și în plus obligă companiile britanice să furnizeze aceste date, uh, chiar dacă <clears throat> Ministerul de Afaceri Interne Delegatul Unit spune că acest lucru nu se poate întâmpla. Eu una mă îndoiesc. Dacă Comisia nu are nimic de zis, este de dreptul rușinos. Știind că Ministerul de Interne Delegatul Unit spune clar că uh, o bază de date cu informații private a putut să fie uh, Uh, um, folosită ca și cum nu s-ar fi aplicat exact aceleași uh, drepturi uh, de protecție a datelor private și nu se aplică aceleași drepturi de proprietate intelectuală, nu este firesc. Președinta o roagă pe doamna Dali să încheie. Eu chiar întreb comisia, chiar nu ați pus sub semnul întrebării uh, această declarație a Ministerului de Interne care spune că um, nu s-au încălcat drepturile proprietate intelectuale și ce pași s-au făcut concret pentru ca aceste date să fie returnate și să nu mai existe vreo difuzare suplimentară a acestor date care au fost copiate în mod ilegal. Gracias. Vă mulțumesc. Vă dau cuvântul, dar vă rog frumos să nu depășiți uh, timpul de vorbire alocat de două minute. Doamna la acum are cuvântul. Vă mulțumesc. Am să încep cu o observație generală. Eu cred că este doar un exemplu suplimentar care ne demonstrează că atât Comisia cât și Parlamentul nu ar trebui să se gândească doar la noua legislație, ci că ar trebui să petrecem mult mai mult timp supraveghind felul în care legislația deja adoptată este pusă în aplicare și respectată. E clar că aici avem o mare mare lacună în activitățile noastre. În plus, vreau să insist pe tot ceea ce a spus colega mea, Sophie Indwell, și aș vrea să revin la două dintre afirmațiile sale și să readresez întrebarea comisiei. Care sunt consecințele a ceea ce s-a întâmplat pe plan general? Nu e suficient să spui că au rămas și alte întrebări deschise apropo de ce fac și alte state membre, dar concret, ce avem de gând să facem pentru ca totul să fie pus în aplicare așa cum trebuie, mă refer la legislație și aș vrea să primim o nouă răspuns din partea Comisiei, mult mai detaliat, în care să ne spună care sunt consecințele. O altă întrebare legată de viitoarea relație cu Regatul Unit. Foarte multă lume a spus, da, este deosebit de important să avem relații cât mai strânse cu Regatul Unit, mai ales în domeniul securității. Ce înseamnă concret acest lucru? Când vedem că datele, în mod vădit, sunt folosite în mod ilegal și dacă îmi dați voi, aș vrea să <clears throat> vorbesc uh, în general despre accesul și la alte baze de date, nu doar la baze de date Schengen. Aceeași problemă poate să se ivească. De aceea trebuie să ne gândim la toate aceste puncte când discutăm despre viitoarea relație cu Regatul Unit. Vă mulțumesc. Domnul Brian acum are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. E foarte adevărat că Um, poliția din Regatul Unit avea un acces parțial la baza de date Schengen și accesul pe care l-a folosit era oarecum ilegal. Uh, e clar că s-a încălcat um, regulamentul privind protecția datelor, dar pe de altă parte Regatul Unit nu face o sincronizare cu această bază de date. Deci dacă se introduc date noi în uh, baza de date, Uh, cum Regatul Unit nu are această sincronizare, înseamnă că orice infractor poate să scape de a fi urmărit dacă se duce în Regatul Unit, ceea ce este totuși o problemă. Deci vedeți că există riscuri majore pentru securitatea noastră colectivă. De aceea aș vrea să vă spun, în primul rând, că uh, durata de care a avut nevoie Comisia ca să răspundă la această întrebare în niciun caz nu este acceptabilă. S-au încălcat uh, regulile de procedură și nici răspunsul pe care l-am auzit astăzi nu poate să fie acceptat. Este foarte clar, așa spun tratatele, Comisia este obligată să dea răspunsuri. Aceste documente nu ar fi trebuit să fie uh, Uh, secrete din capul locului pentru că s-a încălcat uh, legislația europeană, iar grupul de monitorizare Schengen ar fi trebuit să aibă acces la aceste documente. Așa cum a spus și Sofie Invel, trebuie să uh, suspendăm imediat accesul la această bază de date pentru Regatul Unit și nu ar trebui să acordăm continuitatea uh, în baza noii relații dintre UE și Regatul Unit și, având în vedere, uh, așa zisă, confidențialitatea documentelor, de ce să nu facem o audiere cu ușile închise? Deci să vă oferim un cadru în care să puteți să răspundeți la toate întrebările noastre. Vă rog să ne spuneți concret de ce avem nevoie și în ce condiții putem să avem un dialog și un adevărat schimb de vederi exhaustiv pe această temă, pentru că să nu credeți că o să scăpați așa fără să ne răspundeți. Bine, în încheierea intervențiilor uh, deputaților pe această temă am să dau cuvântul doamnei Indvelt din nou, după care și comisia va putea să reacționeze. Doamna Indvelt, aveți cuvântul. Nu mai am mare lucru de adăugat. Poate o întrebare suplimentară pentru comisie. Aceste încălcări există din 2015, deja au fost constatate, și apoi în 2017. Comisia în 2017 constată că nu s-a făcut nimic ca să se pună capăt acestor uh, nerespectări ale legislației. Și atunci, de ce nu ați hotărât încă de pe atunci să deconectați Regatul Unit de la SIS? Care au fost avantajele pe care le-am obținut în domeniul securității? Din ce cauză Comisia Europeană a continuat să lase acest stat membru să aibă acces la SIS atâta timp cât nu respectau regulile. De ce a hotărât Comisia să le dea în continuare acces la SIS? Bine. Foarte bine. Din partea Comisiei, uh, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru întrebări. Referitor la anumite afirmații ce au fost făcute astăzi, aș vrea să subliniez faptul că articolul din EU Observer la care v-ați referit nu reflectă cu fidelitate conținutul regulilor sau conținutul raportului de evaluare. De exemplu, nu se spune că companii private sau companii americane au avut acces la aceste baze. Uh, cooperarea cu contractorii este stipulată în legislația SIS cu condiția să fie respectate toate dispozițiile legislative, mai ales în ceea ce privește securitatea, confidențialitatea și protejarea datelor. În plus, legislația SIS stipulează că datele procesate în SIS nu pot să fie transferate sau să fie puse la dispoziția statelor terțe sau organizațiilor internaționale. În această privință, raportul spune foarte clar că guvernul american nu va putea să solicite date SIS din partea companiilor cu acționariat american. În ce privește faptul că nu putem să facem comentarii pe marginea acestui raport, o încălcare a regulilor privind securitatea datelor nu înseamnă că regulile aplicabile se modifică imediat. Deci faptul că raportul a fost publicat de către un jurnalist nu schimbă într-un nimic statutul acestui raport, care este totuși un document clasat drept confidențial. Aș vrea să vă amintesc că raportul a fost trimis în mod oficial Consiliului și Parlamentului, a fost deja discutat în luna mai 2018 la grupul de lucru privind monitorizarea Schengen. Cu alte cuvinte, Comisia este perfect dispusă să facă comentarii despre acest raport într-un asemenea cadru de discuții. Vă mai amintesc că Parlamentul primește toate rapoartele de valoare Schengen de îndată ce sunt adoptate de comisie. Bien. Si usted... Ați terminat intervenția dumneavoastră? Nu. Ultima uh, observație pe care aș dori să o fac în atenția membrilor comisiei, atunci când s-a dat acces Regatului Unit la baza de date SIS, nu a fost o hotărâre a Comisiei Europene și, în același fel, nu uh, ține de competența Comisiei să suspende acest acces. Problema a fost discutată la grupul de lucru aferent de la Consiliu și au fost făcute două propuneri la acest grup de lucru, dar, încă o dată, propunerile au fost formulate de Consiliu și nu de Comisie. Bine, mulțumesc. Avem mai multe uh, uh, posibilități. Acum, coordonatorii ar putea să discute despre ce urmează să facem cu această întrebare. În al doilea rând, grupul de monitorizare Schengen. Uh, și aici putem să luăm o hotărâre și avem de asemenea raportul privind Schengen pe care îl scrie Comisia Libe, în care de asemenea am putea să discutăm despre aceste uh, uh încălcări ale legislației. Având în vedere nemulțumirea autorilor uh, acestei întrebări și a celorlalți colegi care au luat cuvântul, atunci vă propun uh, ca acest punct să fie inclus pe ordinea de zi a coordonatorilor ca să vedem cum poate Parlamentul să obțină satisfacție uh, privind această întrebare pentru care încă nu s-a răspuns primit un răspuns în scris, iar răspunsul oral a venit cu mare întârziere. Mulțumim Comisiei oricum pentru participare la întâlnirea noastră de astăzi. Trecem la punctul 7. E vorba despre uh, misiunea la, uh, care a avut loc pe 30-31 octombrie uh, la Lisabona, <clears throat> la Agenția Europeană pentru Prevenirea uh, Consumului de uh, uh droguri. Așa cum știți, această delegație uh, Um, a fost organizată în um, temeiul regulamentului Parlamentului European care permite deplasarea cel puțin trei membri din Parlamentul European la sediul Agenției Europene. Doamna Caterina Chinici a fost șefa acestei delegații care s-a deplasat la uh, Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și a Dependenței de Droguri de la Lisabona și am să dau cuvântul doamnei Chinici Uh, ca să ne vorbească despre raportul uh, redactat în urma acestei emisiuni. Il 30, 30... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Din 30 în 31 octombrie s-a desfășurat misiunea Comisiei Libe la Lisabona, pe lângă Observatorul European pentru Toxicodependență și Droguri. Eu, de fapt, am fost singura care am reprezentat Comisia Libe la acea misiune din motive de indisponibilitate a altor uh, membri din partea Libe. Din păcate, deci, nu au fost foarte mulți colegi prezenți, dar uh, domnul Alexis Gosder, directorul uh, acestui observator, a, ne-a primit într-o manieră excelentă, datorită în același timp și personalului acestui observator, Domnul Fabian Pereira, șeful serviciului executiv, a fost de asemenea extrem de, uh, de ajutor și vreau să mulțumesc foarte mult organiză, pentru organizarea și acestei misiuni, doamnei Andronelli, dar vreau să mulțumesc și uh, pentru participarea consilierilor pe politici din partea Parlamentului care ne-au ajutat foarte mult uh, în um, înțelegerea subiectelor pe care le-am discutat în această misiune la observator. Misiunea a avut loc uh, după trei ani de la ultima misiune și ne-a permis să verificăm nu numai cum se desfășoară munca, metodologia de lucru, și am constatat că este foarte eficientă, ci și pentru ca să vedem în ce măsură fenomenul toxicodependenței a luat amploare în Europa și cât de mult uh, este o problemă utilizarea drogurilor. Am aflat foarte multe și despre noile substanțe psihoactive și vreau să vă spun pe scurt că în prima zi a misiunii am vorbit despre toxicodependență, Așa cum uh, s-a întâmplat și în 2017, am uh, văzut că numărul uh, deceselor din cauza stupefiantelor a fost, este în creștere, iar opiaceele sunt substanțele cele mai menționate ca vin, vinovate pentru aceste decese, heroina și cannabisul de asemenea fiind cele mai răspândite, care provoacă cel mai mare număr de decese decese care în 2017, deci uh, s-au ridicat la 8200 la număr. 8200 de decese care au devenit 9400 dacă e să, normi, să numărăm și Norvegia și Turcia, care au un acord cu Agenția pentru Schimb de Informații. Ceea ce este foarte îngrijorător, pentru ca să intru direct în subiect, în ceea ce privește toxicodependența, este creșterea opiaceelor sintetice, adică substanțele artificiale. S-au uh, numit 730 de noi uh, astfel de opiacee și este vorba de o cifră în creștere pentru că în fiecare lună sunt puse pe piață noi substanțe psihoactive. Vreau să vă dau uh, Uh, exemplu fentanilului, care este un analgezic și anestezic, care de obicei se folosește medical, dar și prin uh, derivații săi, atât în medicina umană cât și în medicina veterinară, și care, dacă este folosit greșit, devine o substanță uh, psihoactivă care este foarte ușor uh, să fie pusă pe piață prin piața online ilegală, pentru că deja doze foarte mici sunt extrem de dăunătoare și foarte periculoase pentru sănătatea umană. Dar ele sunt comercializate foarte ușor pe internet, tocmai pentru că e nevoie de doze foarte mici. Deși în 2017 sistema de alertă rapidă, sistemul, um, stabilise să se efectueze 3300 de uh, testări, această substanță în continuare este foarte prezentă pe piața la negru. Sursele de proveniență um, ale substanțelor stupefiante sunt, uh, desigur, criminalitatea organizată, iar țările de uh, proveniența Africa de Sud și Asia Occidentală, dar și Africa de Nord. Avem însă țări noi, mai ales India, dar și China, care au devenit țări de origine foarte importante, iar uh, răspândirea la nivel uh, industrial se datorează și acestora. Ni s-a prezentat apoi un cadru foarte precis al tipologiilor, utilizării și răspândirii uh, și ale substanțelor uh, pe teritoriul european. În a doua zi a acestei misiuni uh, am avut ocazia să discutăm despre activitatea observatorului, mai ales în legătură cu adoptarea bugetului pentru acest observator. Observatorul a fost supus unei evaluări externe a comisiei, care, conform regulamentului, este prevăzută la fiecare șase ani și a fost efectuată de la începutul lui 2017 și a fost încheiată în 2018. Evaluarea externă a confirmat că observatorul funcționează bine, chiar foarte bine și a evidențiat de asemenea și domeniile în care se poate valoriza mai bine activitatea observatorului, ameliorând, de exemplu, vizibilitatea activității sale. O mai bune, bună publicitate despre ceea ce face observatorul acesta ar fi foarte utilă în toată Europa, pentru că ar putea să servească în, într-un, în domenii mult mai uh, ample și nu se întâmplă acest lucru momentan. Evaluarea externă nu a dat indicații de um, posibilitate de a extinde activitatea agenției și către alte tipuri de dependență, așa cum se întâmplă, de exemplu, în anumite țări uh, europene, mai precis în Portugalia, unde abordarea față de comportamentele dependente merge dincolo de dependența de stupefiante, ci se ocupă și de alcool, de jocurile de noroc, dependența de internet. În ceea ce privește aspectele financiare, pentru 2020 observatorul a primit un buget stabil față de anii trecuți, chiar dacă totuși costurile personalului au crescut. Însă aceasta nu a creat dificultăți în uh, activitatea observatorului, care a continuat să producă rezultate excelente și a valorizat la maxim atât resursele umane cât și resursele financiare de care dispune. Pe scurt, în concluzie, domnule, doamnă președinte, cred că pot să vă spun că misiunea ne-a permis verificarea, pe de-o parte, a excelentei funcționări a acestui observator în ceea ce privește metodologia de lucru pe care o aplică observatorul, a permis de asemenea ca uh, să evidențieze faptul că este bine să existe o susținere în ceea ce privește politice, politicile pentru combaterea dependenței, combaterea traficului de substanțe uh, toxicodependente și uh, că este nevoie de o comparație între diferitele date existente în domeniul drogurilor și a toxicodependenței între diferitele țări. Vizita ne-a permis să vedem și cât de important este să dotăm un astfel de observator și cu finanțe adecvate aceasta o spun în contextul negocierii pentru CFM 2021-2027. E nevoie de un buget uh, pe măsură pentru astfel de agenții, mai ales dacă vorbim și despre o extindere a activității observatorului. Ne-a permis vizita și să constatăm că activitatea observatorului poate să fie valorizată în toată Europa mai mult. Și în concluzie, aș spune că s-a putut pune în evidență în toate întâlnirile pe care le-am avut că în ultimii ani s-a a crescut fenomenul toxicodependenței cu consecințe dramatice. S-a menționat de către directorul uh, executiv al Europol și găsim acest lucru și raportul uh, comun uh, al observatorului și Europolului, care va fi prezentat în comisia noastră la sfârșitul lui ianuarie. Deci, după cum spunea și dumnealui, traficul de droguri rămâne una din sursele cele mai importante ale criminalității organizate și alimentează în același timp alte forme de criminalitate. S-a subliniat că este necesar să reflectăm atent asupra politicilor antidroguri pe care le lansăm în Europa pentru că au o legătură strânsă cu protecția sănătății și vă amintesc că substanțele stupefiante reprezintă cele mai mari amenințări în cazurile tinerilor și că este nevoie de măsuri foarte concrete pentru a combate acest fenomen. Misiunea a fost așadar o misiune de succes foarte importantă pentru noi și care s-a încheiat pozitiv și care a subliniat și activitatea excelentă pe care o desfășoară acest observator. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Chinici. Vă mulțumim foarte mult pentru această relatare exhaustivă, dar și concisă în același timp și foarte precisă. Suntem conștienți de importanța activității acestei agenții, care funcționează foarte bine, cu o metodologie corectă și cu, uh, cu informații comparabile și că poate să își îmbunătățească activitatea dacă are un buget adecvat. Este un lucru foarte important uh, să aflăm ce se întâmplă cu fenomenele acestea, creșterea toxicodependenței, numărul, numărul de, lui de morți, de decese din cauza acestor substanțe, pentru ca să putem avea în final un raport extensiv uh, asupra acestor practici uh, care sunt îngrijorătoare și care afectează foarte mulți tineri și foarte multe persoane din țările noastre. E vorba de sănătatea noastră, de sănătatea mai ales a tinerilor care sunt uh, victimele acestui fenomen. Aș vrea să cer acum deputaților să-mi spună dacă dorește cineva să comenteze ceva. Nu pare să fie cazul, da? Vă rog, aveți cuvântul. Uh, yes, thank you. Uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte. De curând am citit raportul cu privire la piața drogurilor din 2019 pe care l-a publicat Observatorul. Este un document extrem de pertinent și sunt de acord că acest centru depune o activitate excelentă. Dar am văzut că totuși cocaina se întoarce în mod dramatic în Europa, iar Polonia, de unde vin eu, este considerată ca cel mai mare piață de cocaină din Europa de Est. Raportul notează că autoritățile combat acest fenomen și că numărul de tonele de cocaină care au fost um, confiscate în Europa este în creștere. În 2017 nu era atât de ridicată uh, această cantitate. Poate că puteți să ne spuneți câte ceva despre acest lucru, poate vi s-a spus în vizita dumneavoastră. Ce face centrul cu statele acestea? Ce face cu um, prioritizarea uitându-se la aceste cifre, cum ar fi cazul Poloniei, care este în această situație dramatică? Mulțumesc! Mulțumesc! A cerut uh, cuvântul și domnul Arvanitis. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă urez uh, un an nou fericit, în primul rând. Din păcate am fost uh, bolnav și n-am putut participa la această misiune. Dar aș vrea să vă transmit o experiență. Am făcut parte din centrul de uh, supraveghere a fenomenelor de dependență de droguri și toxicomanie. Sunt vicepreședintele instanței publice care se ocupă de aceste probleme în Grecia. Și vreau să vă spun că acest centru este un mijloc excelent, un instrument excelent pentru programele de tratament în uh, țările membre. Structurile noastre utilizează toate cunoștințele care le stau la dispoziție pentru a mm, lansa strategii naționale în domeniul toxicodependenței, și utilizării drogurilor. Eu îl cunosc personal pe director și am de asemenea încredere în personalul care operează în această agenție. În legătură cu munca pe următorii 5 ani în acest domeniu, aș vrea să vă semnalez că avem un nou fenomen în Europa, mai ales în țările care se află într-o situație de criză. E vorba de politoxicomanie și de obicei afectează straturile cele mai sărace ale populației, care înainte erau dependente de o singură substanță și care acum uh, sunt dependente de mai multe substanțe în același timp, incluzând alcoolul. Deci utilizează mai multe substanțe care îi face polidependenți. iar situația lor este desigur mai gravă din acest motiv. Aș vrea să semnalez și problema drogurilor de sinteză pe care o cunoaștem foarte bine din Grecia, iar Eu cred că ar fi bine ca observatorul să se deschidă și față de celelalte tipuri de dependență în creștere, fie că e vorba de dependența de jocuri de noroc, fie de dependența de internet, de alcool și să lucreze în comun pe toate aceste dependențe. Aș dori să vorbesc despre instrumentele excelente pe care le are Uniunea Europeană, pentru că am putut beneficia și de o creștere a bugetului la Centrul pentru combaterea uh, dependențelor și cred că ar fi bine ca toate aceste instrumente pe care le dezvoltăm să fie apoi contopite într-un uh, instrument european și care să ne permită să facem față la această problemă cât se poate de gravă. Doar uh, un moment, doamnă președinte, știu că în Grecia tinerii de 12 ani încep deja să fie dependenți. Mulțumesc! Și nu ai... Dacă nu mai există alți deputați care doresc să ia cuvântul, mulțumim călduros doamnei Chinici pentru intervenția dumneavoastră excelentă și de asemenea lorile de cuvânt uh, a celorlalți colegi au fost bine venite, mai ales uh, ultimul vorbitor uh, a venit cu o contribuție importantă. Trecem la următorul punct de pernea de zi, punctul 8. Este vorba despre prezentarea rezultatelor deplasării delegației în Malta, delegația ad hoc, pe 2 și 3 decembrie 2019. Doamna Indveld a fost șefa delegației și ne va face prezentarea și mulțumim anticipat pentru munca dumneiei. Thank you, Madam Chair. I think I can be relatively... Foarte pe scurt, doamnă președinte, mulțumesc că îmi dați cuvântul. O să vă prezint succint Mm, activitatea acestei uh, delegații, pentru că de când a avut loc uh, vizita delegației, Parlamentul a uh, discutat subiectul. În 18 decembrie a fost adoptată o rezoluție, deci s-au tras deja concluziile. Cu toate acestea, însă, cred că este foarte util să-i uh, informez pe colegii din comisia noastră în legătură cu felul în care s-a desfășurat această vizită și cum am uh, lucrat acolo. Aș dori să mulțumesc mai ales secretariatului pentru că au făcut minuni în organizarea acestei vizite, pentru că, practic, în câteva zile totul fusese pregătit și programul a fost minunat și aș dori încă o dată să le mulțumesc. Motivul pentru care ne-am dus în Malta, din scurt, a fost că au avut loc uh, evoluții Uh, dramatice, mai ales în ce privește ancheta polițienească legată de uciderea uh, doamnei uh, Caruana Galiția și oricum știți că intenționam să mergem în Malta cândva mai târziu, dar am considerat totuși că e foarte util să mergem acolo cât mai repede, în primul rând pentru a afla din surse sigure ce se întâmplă și uh, menirea unei astfel de uh, vizite e nu doar să adune informații și să vorbească cu oamenii la fața locului, ci și să transmită un semnal foarte puternic din partea Uniunii Europene că ne pasă, că uh, ne simțim uh, uh implicați și că suntem uh, vigilenți uh, și deci că suntem acolo prezenți. Ne-am întâlnit cu primi, primul ministru, cu viceprim-ministrul, cu ministrul pentru justiție. Marți dimineața ne-am întâlnit cu președintele cu procurorul general, cu uh, o, șeful poliției și cu echipa sa, mai ales cu șeful anchetei legate de uh, această crimă. Am vorbit și cu președintele Parlamentului, cu liderul opoziției, cu ombudsmanul din Malta și cu reprezentanți ai familiei doamnei Dafne Caruana Galiția, cu activiști, cu reprezentanții ONG-urilor, cu jurnaliști, dar și cu uh, Camera Avocaților și programul a fost uh, într-adevăr foarte intens, dar uh, ne-a oferit o imagine de ansamblu completă a situației. Care au fost concluziile pe care le-am desprins? Una dintre ele a fost evident că în final S-au înregistrat uh, progrese însemnate în ce privește uh, ancheta, dar uh, există și lacune uh, în ceea ce privește uh, anchete legate de persoane implicate uh, de la vizita noastră, însă s-au înregistrat uh, progrese suplimentare, dar am mai constatat și că ar fi putut face progrese, uh, s-ar fi putut face progrese care nu au loc încă, ne-am uh, exprimat și îngrijorarea în legătură cu poziționarea premierului care uh, și-a prezentat demisia care urmează să uh, aibă loc în câteva zile, dar eu personal încă consider că a mai rămas în funcție câteva săptămâni și astfel a amenințat și integritatea anchetei și, într-adevăr, uh, acțiunile sale uh, de atunci încoace nu au uh, atenuat temerile mele. Am salutat uh, o anchetă independentă care are loc de atunci încoace și care e în curs și care adună noi mărturii și noi date. De asemenea, am notat și rolul extrem de pozitiv jucat de Europol prin prezența sa la această anchetă. Am mai salutat și faptul că în urma recomandării Comisiei de la Veneția uh, se iau măsuri, dar ne-am dorit totuși să uh, se ia măsuri mai repede și mai uh, aprofundat, dar în orice caz ne bucurăm cel puțin că s-a hotărât adoptarea acestor măsuri. Așa cum am spus deja, Uh, nu se fac anchete suficiente în ceea ce privește corupția, spălarea de bani și conflictul de interese, ceea ce este o sursă de preocupare și de îngrijorare pentru noi. Ne-am exprimat îngrijorarea în legătură cu libertatea mass media și siguranța jurnaliștilor, care, bineînțeles, merg mână în mână. Și, în fine, pe baza concluziilor acestei misiuni și a misiunii anterioare, și a exercițiilor anterioare de monitorizare în rezoluția pe care am adoptat-o, dar și la fața locului, am uh, repetat apelul Parlamentului European în atenția Comisiei să uh, lanseze un dialog cu guvernul maltez uh, în cadrul mecanismului pentru statul de drept și regret să constat că nu se întâmplă încă acest lucru, deși Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorarea, a scris o scrisoare guvernului maltez e mult mai mult decât a făcut uh, comisia anterioară în 2 uh, ani și jumătate, deci iată lucrurile se îndreaptă în direcția potrivită, dar se pare că progresele sunt uh, șovăiernice încă. În concluzie, după ce ne-am întors din această uh, vizită, am scris două scrisori, una comisiei conținând acest mesaj și o scrisoare și Consiliului, pentru că după câteva zile șefii de stat și de guverne s-au întâlnit la summit, la Consiliu și un Domnul Iosef Muscat a participat la uh, acest summit și am uh, solicitat Consiliului să uh, deschidă dezbaterea, iar Consiliul nu a dat curs acestui apel, a ignorat, așa cum face de obicei apelul nostru, dar sper ca măcar să aibă politețea să răspundă scrisorii noastre pentru ca cel puțin să fim informați în legătură cu motivele pentru care nu au uh, pus pe tapet această chestiune. Iată raportul din partea mea al acestei emisiuni. Aș dori să mulțumesc participanților, mulțumesc în primul rând pentru faptul că uh, s-au declarat dispuși să vină chiar și în ultimul moment. Uh, cu toții provenim din uh, contexte politice diferite, cu sensibilități diferite, dar am impresia sau mm, am rămas cu uh, impresia că de această dată am cooperat în spiritul colegialității în mod constructiv și le mulțumesc colegilor pentru această cooperare. Mulțumesc! Mulțumim pentru prezentarea acestui raport, doamna Intveld. Ați observat, poate, că a trebuit să părăsesc sala pentru a participa la un alt angajament foarte important uh, de pe urnea mea de zi în calitate de eurodeputat. Deci mulțumesc că uh, doamna cum Parazatun, colegii, colegei mele care a preluat președinția și Aș dori, bineînțeles, să profit de ocazie pentru a mulțumi secretariatului pentru tot ce a făcut. Pentru a pregăti această misiune de lucru, uh, deci secretariatul, prin eforturile depuse, s-a asigurat că această vizită a putut avea loc. Mulțumim uh, tuturor uh, organiz organizatorilor. care în mod extrem de profesionist și într-un context uh, extrem de solicitant și cu multă presiune au organizat minunat această vizită. Aș dori să dau cuvântul celorlalți participanți la delegație care sunt prezenți în sală. Începem, dacă nu mă înșel, cu doamna Mețola. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și îi mulțumesc și eu lui Sofie și membrilor delegației pentru cooperarea sinceră și aș dori ca și dumneavoastră și Sofie să mulțumesc și eu consilierilor și membrilor secretariatului care zi și noapte au lucrat pentru ca această misiune să se concretizeze, uh, această mm, vizită de lucru extrem de importantă, delicată Uh, și uh, a fost bine că s-a întâmplat atunci și cu conținutul pe care l-am avut. De atunci încoace au avut loc evoluții, s-a încercat uh, mușamalizarea anchetei de către oficiul premierului, iar acum ancheta este încă în tulburi. Premierul a spus că intenționează să-și părăsească funcția în această săptămână, dar totuși ultimile 40 de zile, la fel ca și ultimii ani, a încercat uh, să uh, slăbească instituțiile noastre pe rând și să uh, tragă, să, să mm, uneltească. De atunci însă cetățenii maltezi au ieșit în stradă pentru a protesta. Pentru a protesta. Matiu, fiul doamnei Caruana Găliție, a spus că nu putem avea justiție fără schimbare și avea dreptate. Uh, părăsirea lui Muscat e sigur că nu va rezolva toate problemele pe care le-am constatat cu ocazia acestei uh, misiuni. De atunci am adoptat o rezoluție la ultima plenară care punctează câteva chestiuni pe care Malta trebuie să le abordeze e vorba de uh, lacunele din Constituția noastră, până la felul în care ne uh, numim șefii, resursele pe care le punem la dispoziția parlamentarilor pentru a ne asigura că asigurăm uh, independența, independența judi, sistemului judiciar prin numirile judecătorilor. Apoi, emiterea unor pașapoarte unor persoane care nu au legătură cu Malta sau cu Uniunea Europeană. Parlamentul European a, spri, a început să deci a, sprijină uh, opinia publică, ceea ce uh, cetățenii noștri au observat și critică guvernarea lui uh, Muscat. Dar până la urmă nu vorbim doar despre Malta. Uh, Uh, instrumentele pe care UE le are la dispoziție pentru a ocroti drepturile omului în toate statele membre trebuie să fie întărite ori prin mecanismul privind statul de drept, ori prin legislația europeană pentru a uh, pune capăt uh, lacunelor sau prin alte legi pentru a-i proteja pe jurnaliști. Și noi trebuie să ne asigurăm că schimbarea este radicală și intervine cât mai repede cu putință. Deci mulțumesc încă o dată tuturor pentru organizarea uh, misiunii, mulțumesc și colegilor țărilor care au venit să vadă cu ochii lor ce se întâmplă în Malta. Mulțumesc uh, și pentru că s-a uh, adoptat această rezoluție sprijinită practic de toate partidele politice în luna decembrie. Astfel am transmis un semnal foarte puternic de uh, speranță și de solidaritate cetățenilor din uh, Malta. Eu nu sunt defetistă din fire, știu că provocările uh, cu care ne confruntăm sunt uh, imense, dar sunt și optimistă, sper că le vom face față. Mulțumim, doamna Mețola. Vom da cuvântul celorlalți colegi membrii delegației. Doamna Sipăl, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori, în primul rând, să mulțumesc și eu tuturor. Pentru că cu toții știm că această misiune a fost organizată chiar din scurt, deci s-au uh, depus eforturi imense într-un timp uh, record uh, de către secretariat, de către consilier, de către um, colegii noștri, de asemenea și munca de după misiune, vinerea, pentru a pregăti raportul, a fost uh, un volum de muncă suplimentar, deci încă o dată mulțumesc pentru toate aceste eforturi care au făcut posibilă misiunea și adoptarea rezoluției și Aș dori să mulțumesc și colegilor care au participat la această misiune, pentru că chiar dacă la un moment dat avem, uh, uh, avem opinii politice diferite, uh, ambianța între colegi a fost uh, uh, plăcută și deci am uh, putut organiza în mod optim această misiune. Aș dori să subliniez cele spuse de către, comisia, de către colega Sophie Intfeld. N-are sens să intrăm însă în amănunte pentru că, chiar dacă discutăm raportul misiunii doar astăzi, consecințele sau concluziile acestei vizite deja au fost trase prin rezoluția pe care am avut-o în decembrie 2019. Mă bucur, deci, să constat că consecințele au fost uh, urmate de uh, acțiuni concrete, deci s-au început uh, eforturi pentru a schimba legislația și Constituția, dar m-aș bucura să uh, primesc asigurări că Comisia monitorizează aceste schimbări pentru a obține co progrese concrete. Apoi, uh, Uh, sprijinirea uh, uh anchetei de către autoritățile malteze, mai ales în ceea ce privește uh, partea transfrontalieră, este necesară și uh, Uh, pentru a face progrese în, cu ocazia acestei anchete. Deci nu mai am nimic de adăugat uh, astăzi, pentru că cu toții am luat cuvântul la plenară uh, în decembrie, dar bineînțeles că va trebui ca în câteva luni să ne întoarcem la acest dosar când vom, fi, vom face o evaluare a eforturilor solicitate de noi și deci, iată, astăzi încă o dată aș dori să mulțumesc tuturor care și-au dat concursul la organizarea acestei misiuni. Va trebui să vedem însă care sunt consecințele pe care le putem trage uh, din ce știm sau din ce constatăm și să vedem care sunt schimbările pe care ni le dorim și să vedem care sunt implicațiile asupra situației din Europeană. Atât în ceea ce privește libertatea mass media, libertatea societății civile, dar și având în uh, vedere alte aspecte precum corupția, spălarea de bani și așa mai departe. Va trebui să vedem cum procedăm în alte situații, să nu uităm. Bineînțeles că mai avem o, sigur că situația este specială în Malta, dar din păcate privirea de ansamblu este mai uh, întunecată și mai mare. Mulțumesc, doamna Sipăl, doamna Canco, acum, de la ECR. Thank you very much. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc uh, secretariatului LIBE, pentru sprijinul uh, acordat și mulțumesc și consilierilor de la grupul meu. Și aș dori să mulțumesc și colegilor implicați în această delegație, inclusiv uh, doamnei Intveld, pentru cooperarea excelentă uh, la această misiune. Am primit raportul misiunii și cred că putem vedea cu toții, cu proprii ochi, cât de gravă și de urgentă a fost și este încă în continuare situația din Malta, așa cum spunea și doamna Mețola. Obiectivul misiunii a fost să culeagă informații și să se asigure că fiecare stat membru uh, respectă Uh, standardele uh, adoptate la Bruxelles, mai ales în ce privește spălarea de bani și uh, combaterea corupției. Trebuie să ne asigurăm că aceste dispoziții sunt aplicate uniform în întreaga Uniune Europeană. Sper că această misiune să pună la dispoziția Comisiei noastre informații utile, dar și pentru Comisia Europeană, pentru activitatea viitoare. Sigur că această vizită nu va însemna uh, sfârșitul muncii noastre uh, Uh, sigur că va trebui să mai lucrăm uh, pentru a uh, readuce încrederea în autoritățile malteze, mai ales în ce privește evoluțiile din ultimile luni. Apoi, Uh, foarte important pentru credibilitatea acestei uh, misiuni și pentru activitatea comisiei noastre e uh, că aceste misiuni nu judecă noi, nu suntem judecători, doar adună informații. Suntem cu adevărat politicieni, dar misiunea noastră nu este să arătăm pe nimeni cu degetul, ci doar să constatăm, să facem constatări, astfel încât să putem evalua situația, dacă se aplică, dar nu statul. Deci, trebuie să facem partea cea mai importantă, respectiv să ne asigurăm că se face dreptate în, uh, pentru familia doamnei Dafne Caruna Galiția, care a suferit mult mai mult decât ne putem uh, imagina. Mulțumesc! Thank you. And I see also in the room Mr. Arvanitis. For... Doamna Arvanitis, în numele GUE, știu că dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, eu sunt jurnalist și noi uh, considerăm că grupul GUE e foarte important să participe la, să fie reprezentat uh, la această misiune. Am vorbit cu Stelios, care a participat la această misiune. El face acum, a participat, merge la, la, la reuniunea delegației cu Iranul. Aș dori să-i mulțumesc lui uh, Sofie Intveld, care a condus uh, foarte bine această misiune și uh, ne-a plăcut uh, foarte mult cum am lucrat cu ea și aici vorbește un membru GUE. Aș dori să reamintesc că și, și uciderea lui Han Huchach, jurnalistul slovac. Noi considerăm că e inadmisibil ca jurnaliștii să fie uciși sau să facă obiectul unor presiuni din partea uh, reprezentanților acestor uh, uh, persoane corupte. Sigur că ancheta din Malta este extrem de importantă. Sunt de acord cu cele spuse de către Sofie și de către ceilalți colegi. Cred că ar trebui să lărgim ancheta noastră, pentru că implicațiile sunt foarte grave. Președintele, mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, Da, vă rog. Would you like to? Mai doriți să luați cuvântul? Aș dori, spune doamna Spurec, să vorbesc cu titlu general. Înainte de a fi deputată în Parlamentul European, am fost uh, comisar adjunct uh, <clears throat> pentru drepturile omului în, la Comisia pentru Drepturile Omului din Polonia, uh, și știți că Adam Bodnar a reacționat în mod constant atunci când statul de drept a fost uh, încălcat în Polonia și soluțiile găsite nu au fost întotdeauna eficiente. Din ce în ce mai multe state membre se fac vinovate de nerespectarea statului de drept, inclusiv Malta, și trebuie să reacționăm dar ce altceva putem să facem? Ce putem să facem dincolo de invocarea articolului 7? Pentru că ați văzut în cazul Poloniei și în cazul Ungariei, aplicarea acestui articol nu a dat rezultate. Eu cred că noua conducere UE ar trebui să-i aducă pe vinovați în fața tribunalelor, dar în același timp să avem niște mecanisme, inclusiv mecanisme financiare, de sancționare pentru a descuraja alte state membre de a um, încălca statul de drept. Mulțumesc pentru comentariul adițional. Doamna Invelt, vă dau din nou cuvântul. Foarte pe scurt, nu poți să spui Uniunea Europeană. Parlamentul a fost foarte activ, Comisia în anumite situații de asemenea s-a implicat Principala piedică o reprezintă Consiliul, care nu își asumă răspunderea pentru statul de drept în Uniunea Europeană. Refuză să o facă. Și aș putea să adresez o solicitare președintelui ca să amintim Consiliului că i-am trimis o solicitare în scris uh, în decembrie și îi întrebăm de ce nu se vorbește despre situația din Malta la summituri. Da, am notat. Aș vrea să vă spun că am intenția să fiu prezent la următorul Consiliu JAI din cadrul președinției croate, care va avea loc în această lună, și cred că va fi o bună ocazie ca să insistăm pe importanța aspectelor legate de statul de drept, democrație și drepturile fundamentale ale omului în statele membre. Nu știu dacă a mai rămas un reprezentant din partea comisiei în sală care ar dori să ia cuvântul, da. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, domnul Gavrilades de la DJ Justice. Vreau să vă confirm că Didier Renders, domnul comisar, a trimis o scrisoare Ministerului, Ministrului Maltez de uh, Justiție și s-a referit exact la aceleași puncte pe care le-a menționat doamna Invelt. Comisia supraveghează îndeaproape uh, în cadrul semestrului european situația din Malta și vom lua măsuri dacă este nevoie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc la rândul meu. S-a notat. Mai aveți un comentariu de făcut? Dacă nu, prezentarea acestui raport în urma deplasării delegației ad hoc în Malta se încheie aici și reînnoim mulțumirile noastre pentru toate serviciile care au permis buna derulare a acestei misiuni. Constat acum că următorul punct de pe ordinea de zi este consacrat acestei evaluări în comun anuale, cea de-a treia evaluare a um, acordului Uniunea Europeană-SUA <clears throat> privind Privacy Shield, dar în mod normal atât Comisia cât <laughs> și Oficiul European Protecția Datelor ar trebui să participe. Din păcate, totul trebuia să înceapă la orele 11, deci încă nu sunt prezenți, așadar vom face o pauză acum și vom relua ședința la orele 11, dacă nu are nimeni nimic împotrivă. Deci ne revedem la orele 11 fix. Mulțumesc!

Bine ați revenit. Pentru cei care nu erau prezenți la ora 9 dimineața, vă spun la mulți ani. Și acum reluăm ședința. Am așteptat ca invitații noștri pentru acest punct de pe ordinea de zi să fie prezenți ajuns la punctul 9 de pe ordinea de zi, scutul de confidențialitate, evaluare anuală comună. Vom asculta prezentarea pe care o va face Comisia și reprezentantul Comitetului European pentru Protecția Datelor. Deci, urăm bun venit lui Mihail Van Fleteren. Am ah, cer scuze, spune președintul, președintele Bruno Giancarelli de la Direcția Generală Justiție și din partea comisiei și apoi doamna Lisa Marilanci Lange se corectează um, domnului președinte și de asemenea domnul François Pellerini de la respectiv uh, autoritatea germană și autoritatea franceză de protecție a datelor. Dar mai întâi dăm cuvântul reprezentantului comisiei. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. La mulți ani și un an nou fericit tuturor. Mă bucur să îi revăd pe colegii și prietenii de la Comitetul European pentru Protecția Datelor ca să vă spun uh, ultimele vești legate de uh, cea de-a treia evaluare anuală comună a scutului de confidențialitate UE-SUA. Acest scut de confidențiate se aplică transferului unor volume mari de date cu caracter comercial între UE și uh, SUA. Uh, este o realitate cotidiană acest uh, transfer uh, transfrontalier de date, uh, indiferent că vreau despre interese comerciale sau despre uh, interacțiuni cu caracter privat. Și tocmai din cauza acestui transfer de volume mari de date s-a creat scutul de confidențialitate și, în plus, um, acest cod de confidențialitate trebuie să fie în concordanță cu regulamentul european pentru protecția datelor. Știind că nu există o legislație federală în Statele Unite care să fie um, um, corespondentă a Regulamentului General de protecția Datelor din Uniunea Europeană, aveam nevoie de un cadru legislativ aparte și am obținut angajamente specifice din partea autorităților americane de protejare a, datelor, inclusiv atunci când există um, um, interese interne în joc. Înainte toate aceste aspecte ori nu puteau să fie tratate la nivel național sau uh, doar într-un format guvernamental sau multiguvernamental în spatele unor uși foarte groase și cât se poate de închise. Știți că au existat mai multe semne de întrebare și mai multe teme legate de aplicarea acestui scut de confidențialitate, dar totuși să nu subestimăm meritele acestui acord. Protecția datelor a devenit un aspect cheie în dialogul nostru general cu Statele Unite ale Americii, inclusiv în ceea ce privește accesul autorităților publice la aceste date. Scutul de confidențialitate joacă un rol important în acest dialog și se efectuează, cum știți, această evaluare anuală. Pe 23 octombrie deja s-a prezentat acest raport. Comisarul pentru Justiție a venit uh, la Parlamentul European pe 14 octombrie ca să vă prezinte conținutul acestui raport mai în detaliu. Dacă îmi dați voi acum, aș vrea să um, insist pe anumite aspecte importante în ceea ce privește participarea. Scutul de confidențialitate este un succes. Mai mult de 5.000 de companii în ultimii ani s-au alăturat acestui uh, cadru și consideră scutul de confidențialitate ca fiind obligatoriu. 5.000 este un număr foarte mare, este mai mult decât numărul de companii care au aderat la uh, acordul Safe Harbor uh, care a precedat uh, scutul de confidențialitate. Uh, deci este clar că scutul de confidențialitate este mult mai atrăgător pentru că Safe Harbor a fost valabil 30 de ani și niciodată nu s-a ajuns la o cifră atât de mare, de 5.000. Companiile sunt uh, foarte diferite ca și profil sau uh, cifre de afaceri. Scutul este de asemenea un instrument foarte important pentru companiile active în Uniunea Europeană, inclusiv IMM-urile, care în activitățile lor cotidiane se bazează pe acest cadru pentru a face transfer de date sau pentru a cumpăra date din uh, Statele Unite. S-au făcut progrese pe mai multe aspecte, mai ales legate de recomandările formulate în anii precedenți sau apropo de motivele de îngrijorare menționate de acest Parlament așa cum uh, probabil va spune și Comitetul European pentru Protecția Datelor. De exemplu, acum există un ombudsman permanent care a fost numit și de asemenea ne asigurăm că mecanismul funcționează cu adevărat în practică. Și pentru prima oară anul trecut uh, s-a considerat că acest mecanism uh, funcționează în mod satisfăcător persoana care joacă rolul de mediator uh, acționează în colaborare cu alte autorități, inclusiv autorități judiciare. În cazul în care ombudsmanul uh, consideră că uh, secțiunea 572 este încălcată, atunci autoritățile judiciare din Statele Unite pot să emite o ordine pentru a uh, se acorda compensații. De asemenea, inspectoratul, inspectorul general uh, de la unitatea de informații este informat în mod constant de orice fel de plângere sau sesizare din partea mediatorului european. Președintele roagă vorbitorul să încetinească ritmul pentru că este greu de urmărit pentru interpreți. Da, și îmi cer scuze. S-a lămurit de asemenea faptul că inspectorul general de la Comitetul pentru Informații este uh, informat în mod sistematic de orice fel de plângere pe care o formulează ombudsmanul și își face propria sa evaluare. Și acest inspector general va sesiza Congresul American, uh, ca de exemplu acum când există această procedură de destituire a președintelui american. În cazul în care o plângere Uh, de care se sesizează mediatorul arată că s-au încălcat regulile de protecție a datelor, atunci orice fel de trimitere la aceste date ar fi ștearsă din rapoartele de informații. Deci, practic, orice cetățean european ar putea să obțină ștergerea datelor sale dacă uh, comunitatea de servicii de informații din Statele Unite ale Americii nu au respectat regulile pentru protejarea respectivelor date. Eu știu că în <clears throat> rezoluțiile Parlamentului European și în precedintele audieri s-a discutat despre alte uh, lipsuri în funcționarea acestui mecanism, care de asemenea au fost avute în vedere. Noi încercăm să evaluăm cum sunt respectate obligațiile și cum este monitorizată respectarea acestor obligații. Și, și în acest uh, domeniu s-au făcut progrese. Autoritățile americane, de exemplu, acum uh, fac verificări de conformitate mai uh, regulate. De exemplu, Departamentul pentru Comerț uh, face valori lunare uh, care vizează mai multe companii ce sunt membre ale scutului de confidențialitate. Aceste valori au permit depistarea și rezolvarea mai multor uh, probleme de uh, um, respectare a regulilor și dacă companiile respective nu au dat ascultare uh, um, recomandărilor, uh, s-au aplicat sancțiuni. În plus, ceea ce este foarte important pentru noi, evaluarea arată că companiile folosesc într-o mai mare măsură mecanismul de apel pe care îl prevede scutul de confidențialitate, în cazul în care este nevoie de mm, ajustări sau au existat probleme cu accesarea anumitor date sensibile. Aceste aspecte nu sunt suficiente de menționate, dar de fapt ne arată cum funcționează zi de zi acest uh, cadru și sunt dovezi tangibile ale avantajelor pe care le reprezintă acest scut de confidențialitate pentru protecția datelor europene. Pentru a evalua eficacitatea sistemului, nu trebuie să uităm că acest scut de confidențialitate nu funcționează uh, uh, de unul singur, ci face parte dintr-un întreg peisaj legislativ la nivelul Statelor Unite. Este de asemenea un domeniu în care au existat evoluții pozitive pe mai multe niveluri. Vă dau doar câteva exemple. În ce privește uh, activitatea legislativă în domeniul protejării datelor, cred că mulți care s-au ocupat de regulamentul pentru uh, general pentru protecția datelor și directiva de aplicare nu și-ar fi închipuit în urmă cu câțiva ani că vor exista discuții cât se poate de serioase în Congresul American despre o legislație federală de protecția datelor sau, de exemplu, că în statul California ar exista niște legi atât de stricte privind protecția datelor care acum au intrat în vigoare. Poate și mai important pentru noi este că măsurile pentru aplicarea legislației în domeniul protecției datelor uh, s-au intensificat în ultimii ani. Comitetul Federal de Comerț uh, um, s-a uh, autosesizat de exemplu în ceea ce privește Facebook, care a primit o amendă de 5 miliarde și nu este doar singurul exemplu și um, Cambridge Analytica um, a fost scandalul care a dus apoi la ștergerea datelor care fusese strânse în mod ilegal. Sunt uh, progrese semnificative și sper că vor mai exista astfel de uh, exemple uh, de aplicare a uh, regulilor și de a, a, acest, pe acest mare al Atlanticului. De asemenea, în contextul inteligenței artificiale, scutul de confidențialitate este eficient. Facebook știți că folosea aceste algoritme în mod abuziv pentru a ști ce uh, reclame pot să fie postate pe uh, paginile anumitor um, abonați, iarăși o folosire abuzivă a datelor pentru care Facebook a fost atenționată. Și există de asemenea acum un comitet uh, uh, um, independent pentru protejarea datelor uh, și respectarea libertăților civile, ceea ce permite o consiliere a autorităților federale, consiliere cu caracter independent. Și de altfel, în mai multe dintre rezoluțiile uh, Parlamentului s-a discutat și despre acest uh, aspect. De asemenea, au existat uh, mai multe uh, um, cazuri pe rol uh, de drept uh, civil în uh, Statele Unite legate de uh, încălcarea regulilor de protecție a datelor și felul în care acestea au putut să uh, influențeze amestecul anumitor servicii de informații externe în desfășurarea alegerilor uh, din Statele Unite. În sfârșit, uh, acest mecanism își joacă rolul pe deplin. Dacă ne uităm concret la funcționarea de zi cu zi a scotului de confidențialitate, vedem concret cum funcționează sau nu funcționează acest scut. E clar că trebuie să îmbunătățim Um, anumite aspecte pentru a um, mări eficacitatea funcționării acestui scut și Comisia s-a gândit la niște măsuri cât se poate de concrete. Am spus, de exemplu, în raport că ar trebui ca verificările constante pe care le face Departamentul pentru Comerț ar trebui să se concentreze concret pe regulile pe care trebuie să le respecte companiile americane atunci când uh, um, cer transferuri suplimentare de date din uh, Europa. În plus, ar trebui ca aceste măsuri pentru respectarea legilor să fie, asocia- să fie um, însoțite de măsuri pentru solicitarea celor date care au putut să fie transferate fără a se respecta total regulile. Astfel putem învăța unii de la ceilalți. Și ca să tragem concluzie, în, primele trei, în primii trei ani de, opera, de operativitate a scutului de confidențialitate vedem uh, că există totuși, uh, deși cadrul funcționează, anumite aspecte care pot fi îmbunătățite. Trebuie să ținem cont și de faptul că există anumite litigi în fața Curții de Justiție care sunt relevante pentru scutul de confidențialitate. Părerea avocatului general a fost emisă luna trecută și în ambele cazuri consideră uh, mai multe puncte de care va trebui să ținem cont trebuie să le citim pentru ca să vedem care este impactul exact al acestui caz. Există mai multe instrumente, incluzând aici scutul de confidențialitate, care sunt afectate de sentință și dacă acesta va fi schimbat, va trebui să le analizăm de aproape. Vreau să închei mulțumind foarte mult Parlamentului European, dar și tuturor celorlalți care au contribuit la procesul de revizuire. E de înțeles că avem roluri diferite în acest proces și se știe că viziunile noastre s-ar putea să fie diferite în acest cadru, dar experiențele din ultimii ani ne arată că dacă noi reușim să colaborăm, atunci uh, va fi bine pentru cetățeni la implementarea scutului de confidențialitate, dar și în general în ceea ce privește peisajul confidențialității în general în statele membre. Aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și mă bucur de discuția care va urma. Mulțumesc, domnule Giacarelli, pentru prezentare. Iar acum uh, să vedem uh, ce zic reprezentanții Bordului pentru Protecția Datelor la nivel european și voi da cuvântul mai întâi doamnei Liza Maria Lange, care reprezintă Autoritatea de Protecție a Datelor din Germania și după aceea îl ascultăm pe domnul François Pellerini de la Autoritatea Omologă din Franța. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ne dați ocazia să ne prezentăm activitatea la scutul de confidențialitate care a început acum trei ani. Aș vrea să spun mai întâi câteva cuvinte despre revizuire și uh, despre felul în care se înfăptuiește aceasta. Anul acesta avem un expert din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Um, și uh, IDPS, care au participat la revizuirea acestui scut de confidențialitate împreună cu Comisia Europeană. În acest exercițiu ne-am uitat la scutul de confidențialitate din două unghiuri diferite. Ne-am uitat dacă textul pentru scutul de confidențialitate este pus în aplicare așa cum ar trebui și ne uităm la textul scutului ca atare, care îi gestionează existența și vedem dacă GDPR-ul este respectat și Carta Drepturilor Fundamentale de asemenea și decizia de la, uh, care este pe rol la Curtea de Justiție. Voi începe cu structura, o să vă dau câteva informații mai întâi despre concluziile pe aspectele comerciale și după aceea colegul meu, François Pellegrini, va vorbi despre câteva um, puncte legate de autoritățile de uh, protecția datelor și tranziția către noul sistem. Pe partea comercială, îngrijorarea principală pe care o avem este lipsa de uh, privire de ansamblu generală. Dacă ne uităm la uh, privirea de ansamblu, uh, de, de, ne uităm la um, situația generală, avem uh, Comisia pentru Comerț, iar departamentul care se ocupă de certificarea organizațiilor de acest tip a, uh, și-a îmbunătățit activitatea în conformitate cu regimul Safe Harbor. Vedem că această autoritate a introdus acum uh, o verificare um, aleatorie, iar toate aceste verificări care se întâmplă se concentrează mai degrabă pe aspecte formale, cum ar fi uh, încheierea politicilor de confidențialitate, gradul de rapiditate de răspuns al acestor autorități și așa mai departe. Însă trebuie făcute mai multe eforturi în uh, răspunsul la încălcarea scutului de confidențialitate. Primele car- uh, cazuri au fost uh, trimise către FTC și acesta a cerut acțiuni împotriva întreprinderilor care au încălcat premizele prevăzute în scutul de confidențialitate. Agenția noastră a considerat că aceste acțiuni se concentrează mai mult pe aspecte formale în care țin de procesul de certificare și de partea formală. Toate verificările care au fost făcute până acum nu au ținut cont de substanța lucrurilor verificate, proporționalitatea, principiul de necesitate și s-au concentrat mai ales pe aspecte formale. Deci nu sunt, de fapt, verificări adevărate și nu se știe exact ce se întâmplă cu datele care au fost transferate în cadrul scutului de confidențialitate. În același timp, nu par să fie apărut uh, sancțiuni sau plângeri și deci, de fapt, procesul uh, care ține de scutul de confidențialitate rămâne neverificat. O parte pe care rapoartele au arătat-o tot timpul au fost uh, transferurile. Toate instrumentele de transfer trebuie să țină cont de destinația datelor și deci pentru noi trebuie să ne asigurăm că scutul de confidențialitate, dar și uh, uh, principiul respectării uh, transferurilor uh, corecte trebuie să fie respectate așadar. Iar uh, agenția trebuie să aibă posibilitatea să ceară agențiilor uh, locale să respecte toate uh, prevederile prevăzute pentru un transfer progresiv. Și acum dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc, stimați deputați în Parlamentul European. Vreau să vă vorbesc acum despre accesul uh, agențiilor de protecție a datelor și uh, la, la date și despre transferul datelor către SUA. S-au făcut uh, cu ultimele regulamente multe progrese, mai ales de la ultima revizuire. A fost uh, numiți ultimii membri care mm, lipseau pe posturile vacante în uh, agențiile de resort. S-a îmbunătățit transparența în uh, activitatea acestei, acestui oficiu și a fost numit și un director pentru um, pentru creștere economică, care acționează ca un mediator de, din ianuarie 2019. Câteva puncte de îngrijorare totuși rămân în rapoartele noastre și trebuie să mai fie rezolvate. Acestea uh, se referă la patru subiecte. În primul rând, la procesul de colectare a datelor, în al doilea rând, întreaga procesul de supraveghere apoi uh, existența unor căi de atac la nivel juridic și apoi eficiența mecanismului ombudsmanului în, pentru protecția datelor. Având în vedere că nu am prea mult timp, o să încerc să fac câteva comentarii despre fiecare din aceste puncte cu concluziile pe care le-am tras și sunt deschis pentru întrebări. În legătură cu primul punct, colectarea datelor uh, în diferitele programe de supraveghere, aici există mai multe puncte. Mai întâi, în legătură cu funcționarea diferitelor um, um, organe în, și um, în baza cadrului legal existent. Agenția noastră consideră că va fi nevoie de măsuri suplimentare pentru a ținti mai bine informația, pentru a ne da seama dacă un individ, o persoană sau un grup pot fi ținta unei supravegheri, apoi un control mai bun al acestor ținte individuale de către o uh, autoritate ex ante. Din cauza informațiilor limitate la care avem acces, nu este posibil în momentul de față să excludem faptul că accesul este nediscriminat și în cadrul uh, fazelor anterioare este de fapt uh, informația accesibilă tuturor. EDPB-ul consideră că um, scutul de confidențialitate în timpul transferului între UE și SUA trebuie să respecte uh, previziunile pentru că toate aceste prevederi cad sub incidența uh, regulamentelor care guvernează scutul de confidențialitate. În legătură cu clauzele de salvgardare pe care uh, le-am primit de la directorii executivi s-a, din America s-a um, confirmat dorința de a respecta regulile uh, aferente, dar acestea uh, se aplică numai la ordinele executive numite și deci nu poate să fie aplicată la o colectare de date în masă. Echipa noastră a evidențiat două aspecte de motiv, cu motiv de îngrijorare. Secția 2 din PPD 28, care conține șase propuneri de colectare a datelor. Acest PPD menționează un scop uh, adițional pentru achiziționarea temporară a informațiilor de inteligență pentru a facilita o colectare țintită de date. Din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții SUA și din interpretarea și aplicarea acestor prevederi, EDPB-ul a înțeles că datele pot fi colectate și în masă dacă există șase obiective care sunt îndeplinite din secțiunea 2 și dacă Scopul este să se identifice selectorul, așa zis, pentru o țintă precisă. Aceste prevederi par uh, să arate că există totuși o alt, un alt temei pentru a colecta datele în masă și pentru că noțiunea de temporar și colectare temporară n-a putut să fie determinată, ele pot continua atâta timp cât ținta nu a fost identificată. Un al doilea punct pentru același subiect se referă la faptul că încălcarea ordinelor executive și PPD-urilor nu pot în uh, sine să permită accesul unor persoane individuale la uh, aceste date și deci că dau curs la procese în fața Curții de Justiție SUA. În legătură cu rapoartele despre activitatea generală, trebuie să notăm că o structură de evaluare generală este în uh, funcțiune. Face parte, este constituită din mai multe elemente care sunt ele determinate de comunitatea serviciilor de inteligență, de informare, adică diferiții inspectori, uh, funcționari în acest domeniu, fiscul, dar și congresul, printre alții. Îngrijorările noastre în legătură cu acest subiect se referă mai ales la lipsa sau de acces sau la accesul la anumite produse în, pro, în acest proces de supraveghere generală care este fie prea general, fie prea redus. De aceea un raport ulterior, mai detaliat, în ceea ce privește uh, aplicarea termenilor din BPD 28, trebuie să fie aplicat în programele de supraveghere, pentru că acesta ar oferi informații suplimentare care ar putea să clarifice exact aspectele pe care avem nedumeriri. Același lucru ar putea să fie spus și despre secțiunea 782 FISA, care a fost uh, revizuită de la ultimul raport unele rapoarte nu au fost disponibile pentru echipa noastră de uh, investigare și ar fi fost importante pentru că țineau de aspecte cruciale din legislația SUE. De exemplu, uh, ordinea, uh, ordinul executiv 12333, care nu a fost finalizat. Aceste rapoarte sunt extrem de importante pentru că funcționarea acestei legislații nu putea să fie discutată uh, în, revi- în uh, revizuirile făcute anterior. În ceea ce privește considerentele generale pe acest uh, subiect, uh, echipa de revizuire se pune la dispoziție pentru a um, studia documente suplimentare cu condiția unui security clearance. Astfel de accese au fost deja aplicate pentru celelalte instrumente, iar IDPB-ul consideră că un astfel de acces ar putea duce la o revizuire mai substanțială. Altă problemă este, sunt căile de atac pentru, pentru uh, persoane fizice. Mai multe instrumente au fost oferite mm, pentru ca persoanele fizice să poată să în, facă recurs la apel. Actul de uh, supraveghere, actul uh, privind serviciile de informații, iar în contextul scutului de confidențialitate, APA și FISA sunt cele care oferă un temei limitat pentru ca o persoană fizică din UE să poată să uh, pună la îndoială și să atace în justiție anumite prevederi uh, emise în SUA. Știți că problemele cele mai mari sunt cele de cerințe standard, pentru că acestea au efecte directe. Nu este clar însă dacă un rezident UE ar putea să îndeplinească aceste cerințe atunci când dorește să lanseze un proces uh, cu privire la o misiune de supraveghere în baza acțiunii uh, din secțiunea 7.2 FISA și 12.333. Alt subiect important este mecanismul ombudsmanului. Acest mecanism a fost uh, conceput pentru a compensa nesiguranțele pentru rezidenții uh, SUA care um, caută o cale de atac în chestiuni de justiție americană. Singurul lucru care este posibil este ca să verifice dacă autoritățile și-au uh, respectat prevederile. Cele două aspecte care sunt legate de acest subiect um, sunt următoarele în ordinea importanței. Mecanismul ombudsmanului nu a fost încă testat în totalitatea sa. De fapt, prima cerință din partea unei persoane fizice din UE a intrat în cadrul mecanismului ombudsman la sfârșitul lui 2018, dar a fost declarată până la urmă inadmisibilă, neeligibilă. Comisia noastră s-a angajat să revizuiască întregul proces în momentul în care o cerere admisibilă va fi lansată. EBPD-ul are îngrijorări cu privire la independența întrebărilor adresate ombudsmanului, pentru că ombudsmanul nu are acces direct la informații. Elementele care sunt forwardate către respectivul mediator pot fi filtrate de către inspectorii generali pe drum, iar ombudsmanul nu are nicio posibilitate să rectifice situații direct în care nonconformitatea este în joc dacă ombudsmanul poate să arate o, viol- o încălcare a articolului 7 uh, sau secțiunii 7 din FISA, atunci uh, el poate să ceară acest lucru, dar nu este garantat dacă curtea va deschide cazul pentru că are puteri discreționare în ceea ce privește ce se întâmplă cu informația decizia ombudsmanului nu poate să fie adusă în fața curții pentru revizuire judiciară și este și imposibil să se obțină uh, despăgubiri în momentul în care mm, se constată inacțiunea sau dacă răspunsul nu este satisfăcător la această plângere. Aceasta încheie raportul meu în fața dumneavoastră cu privire la scutul de confidențialitate. Aș dori să mai adaug câteva cuvinte și să subliniez faptul că noi considerăm că această revizuire anuală este foarte utilă pentru că mm, toată lumea rămâne vigilentă de o parte și de alta Atlanticului. Iar noutatea anul acesta, deși omologii americani ne-au cerut să avem uh, dezbateri și mai frecvente pe chestiunile pendinte, una dintre ele fiind datele privind personalul, trebuie să ne asigurăm că angajații beneficiază de aceleași drepturi, uh, dacă sunt transferați sau nu, dar în orice caz noi considerăm că chiar dacă există însă încă chestiuni care ar trebui să fie ameliorate, aceste revizuiri anuale s-au dovedit a fi foarte utile. Mulțumesc! Mulțumesc! După intervențiile experților, avem uh, dezbaterea acum și îi rog pe colegii care doresc să ia cuvântul să-și ridice mâna sau cartonașul, dar, în primul rând, vom da prioritate coordonatorilor care vor trebui să spună câteva cuvinte. Doamna Sipel sau doamna Intveld? Da, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc tuturor experților pentru prezentări. Chiar dacă cu toții suntem de acord că s-au făcut îmbunătățiri, mai ales dacă facem uh, comparație cu Safe Harbor, rămân câteva chestiuni deschise și uh, care apar și în uh, ultimul uh, raport. Aș dori în primul rând să pun o întrebare legată de punerea în aplicare. În raportul dumneavoastră a spus că s-au luat măsuri de punere în aplicare în șapte cazuri legate de scultul de uh, Ehm, de, rezultatele au fost totuși uh, limitate. Ce spu- știți uh, despre ce s-a întâmplat în aceste cazuri și dacă știți ceva în legătură cu eventuale sancțiuni și ce veți face pentru a primi informația lipsă din partea uh, de, mm, americană. S-a menționat uh, foarte mult uh, persoana ombudsmanului în această dezbatere. Uh, în raport, Uh, funcția este prezentată pozitiv, dar și în cazul Shrimps 2, avocații au spus că uh, au îndoieli în legătură cu uh, afirmațiile ombudsmanului, care nu trebuie să vină cu despăgubiri înainte ca un organism independent să ofere posibilitatea de a se baza pe dreptul de acces la date sau să contesteze orice încălcare a uh, regililor, uh, regulilor care uh, sunt puse în aplicare de către serviciile secrete. Deci cum se potrivește uh, această dispoziție în sistem? Și apoi o ultimă întrebare legată de cazurile pendinte, tot în cazul Schrems 2. Spuneți că după ce curtea statuiază, comisia va trebui să uh, Uh, reevalueze situația. Deci, încă o dată, aș dori să vă spun că sunt uh, puțin uh, încurcată. Dumneavoastră păreți să fiți foarte pozitiv în ceea ce privește rolul ombudsmanului, dar, pe de altă parte, constatăm că avem totuși o supraveghere în masă. Datele sunt furnizate americanilor fără niciun fel de verificare. Consider, considerați că acest scut de securitate este uh, Uh, este, este valabil din punct de vedere juridic, având în vedere poziționarea Curții de Justiție. Câteva mici întrebări din partea mea, deci. Apoi, o ultimă întrebare în legătură cu aceste uh, date de tip bulk data, date în vrac. Considerați cum cam putea să punem capăt furnizării acestor date americanilor și dacă nu există controle sau idei suplimentare pentru a ne asigurăm că uh, datele care nu sunt legate de uh, datele solicitate sunt cel puțin uh, șterse după ce fac obiectul transferului. Ar fi totuși o informație interesantă pentru evaluare viitoare. Doamna Intveld, dacă doriți să contribuiți la dezbatere. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eu experților pentru prezentări. Aceste exerciții de revizuire se tot repetă. Birgit Sipel a fost foarte, a avut o abordare foarte diplomatică și foarte blândă. Eu am citit raportul Uh, EDPP-ului și am ascultat cu atenție și intervențiile dumneavoastră. Mă întreb, oare vorbim de același program? Pentru că, dacă sintetizez ce a spus dumneavoastră și pun cap la cap și ce știm noi, este că acest scut de securitate nu este adecvat, uh, dispozițiile de securitate nu sunt puse în aplicare și nu sunt controlate, iar domnul Giancarelli a spus extraordinar, totul e minunat. Sau aproape totul e minunat sau mult, mult e minunat. Am, am ascultat prezentarea dumneavoastră, spuneați că e un succes, e cuvântul pe care l-ați folosit dumneavoastră. Ceea ce înseamnă că considerați că e în ordine. Și eu când spun că acest exercițiu este repetitiv, spun și pentru că am avut aceeași dezbatere sau același tip de dezbatere și cu privire la Safe Harbor. Doar după ce s-a spus în uh, presă că Comisia a uh, pus capăt acestor rapoarte de valoare pentru că ele erau foarte negative. Dar ce vreau eu să spun este că nu avem cum să îi uh, protejăm pe cetățenii noștri astfel și uh, acest raport nici măcar nu ia în serios în Europeană. Noi legiferăm, muncim din greu, domnul Giancarelli la fel, în ce privește GDPR-ul, regulamentul privind protecția datelor și după aceea ajungem la negocierile cu americanii și uităm tot. Și nu numai asta, dar le cerem așa cu mare timiditate dacă ar putea puțin, puțin să se apropie de deciziile noastre. De ce a fost nevoie de trei ani să numim un ombudsman care nu are suficiente competențe și care este din anturajul imediat al președintelui Trump? Ne luăm în serios, le putem întoarce la legători și să le, explice, le explicăm asta, eu nu am cum. Deci poate ar fi mai bine să numim uh, acest uh, scut de securitate frunza de um, uh, Comisia ar trebui să fie mai serioasă pentru că va mai negocia uh, Um, acorduri transatlantice. Deci dacă aceasta este abordarea Comisiei, nu numai la negociere, ci și în ceea ce privește punerea în aplicare acordului după ce el intră în vigoare, de ce ar trebui ca eu să am încredere în Comisie? Și aici e o chestiune foarte importantă. De ce ar trebui să am încredere în Comisie? Pentru că Comisia va veni la Parlamentul European din nou și ne va cere acordul pentru un astfel de uh, acord. Deci, dacă mă uit la felul în care Comisia tratează Safe Harbor și Privacy Shield, nu am niciun motiv întemeiat să uh, validez sau să îmi dau acordul la un astfel de acord. Eu m-am săturat de aceste exerciții anuale, de fiecare dată luăm, uh, discutăm uh, detaliile. Ce știm cu siguranță este că nu funcționează până în aplicare, verificarea sunt insuficiente, deci vă rog să nu mai veniți la anul cu același raport. Haideți să procedăm altfel. Mulțumim, doamna Intveld. Lista nu este prea lungă, cel puțin nu de această dată. Vă propun să finalizăm uh, deci lista întrebărilor, după care vom da cuvântul uh, experților pentru a da răspunsuri. Urmăm acu urmează acum domnul Fos. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și aș dori și eu să mulțumesc experților Cei trei uh, experți au avut uh, o poziționare asemănătoare, uh, baza este bună, dar putem să îmbunătățim pe aici, pe acolo. Și aici, de fiecare dată, am uh, impresia, asta este impresia mea, că suntem pe uh, drumul cel bun. Uh, domnul Giancarelli spune că e nevoie de un, scumb, de un schimb mai bun de informații atunci când transmitem uh, date prin punerea în aplicare a legislației, aș dori să știu dacă aveți uh, idei suplimentare sau abordări suplimentare pe care le-am putea folosi uh, um, când negociem cu omologii americani pentru ca situația să se îmbunătățească. Doamna Lange, aș avea o întrebare suplimentară. Poate că n-am înțeles eu corect sau poate n-am notat totul corect uh, în notele mele, dar în orice caz spuneați că în punerea în aplicare a uh, acestui scut de securitate de către Federal Trade Commission nu există nicio verificare în legătură cu ce se întâmplă cu datele. Eu sper că am înțeles bine, dar în orice caz m-ar interesa ce faceți dumneavoastră uh, aici care nu se face în Europa, ce nu se face în Statele Unite ca să Uh, înțelegem mai bine ce lipsește și care sunt consecințele acestor uh, lacune. Domnul uh, Pellegrini, dacă am înțeles bine contribuția dumneavoastră, dumneavoastră v-ați referit la întreaga uh, evoluție cu privire la FISA și ați menționat trei din cele patru capitole și care au de-a face cu FISA. Și, în ceea ce privește poziționarea ombudsmanului, am spus că nu putem să evaluăm uh, pentru că nu uh, a existat uh, o cerere deci n-a existat o plângere în baza căreia să se poată constata că este vorba de un caz care necesită o anchetă. Deci, dacă am avea de-a face cu o astfel de situație, cum ar trebui să ne comportăm noi? Mulțumim, domnul Colnar. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eu pentru contribuțiile sau pentru prezentări. Aș dori să mă refer la uh, uh poziționarea uh, procurorului general uh, cu privire la Facebook. S-a spus că uh, comisia respectivă trebuie să își asume răspunderea și deci să pună capăt transferului de date uh, Uh, dacă obligațiile juridice uh, din Statele Unite care vizează uh, Facebook, de exemplu, nu sunt respectate. Deci, DPC-ul trebuie să ia uh, măsuri uh, juridice, deci aceasta este concluzia Procuraturii Generale și aici este subiectul de care discutăm astăzi. Uh, în, uh, în uh, concluzie, procurorul general, între punctele 55 și 59, analizează de ce nu se garantează securitatea juridică cu privire la transferul datelor. Și aici am o întrebare. Pe viitor, dacă Curtea de Justiție va lua o decizie, vom, fi, uh, vom putea să punem capăt transferului de date înspre state uh, terțe pentru a pune capăt uh, supravegherii în masă. Știți că în Statele Unite. Asta fac multe companii, mai ales companiile de comunicare și apoi acest scut de securitate se clatină. Nu vom mai avea niciun fel de analiză pentru că în speța Schrems, procurorul general încă nu Ați spus că este împotrivă, dar uh, în orice caz, uh, data viitoare, la următoarea speță, la uh, CEJ se vor pronunța împotrivă. Deci ce va face Comisia Uh, pe viitor dacă Privacy Shield va dispărea. Și apoi a trebuit să ne concentrăm pe toate aceste întrebări pe care le punem SUA, dar uh, dăm, uh, deci omitem ce se întâmplă în China. De exemplu, există această rețea de, de, de socializare TikTok în care tinerii pun la dispoziție gratis date personale la dispoziția autorităților chineze. Ce va face Comisia pentru a proteja datele acestor tineri? Mulțumesc, domnul Breyer. Aveți cuvântul. Aș dori să mulțumesc uh, Bordul European pentru protecția, protecția datelor pentru activitatea uh, în uh, acest domeniu care ne îngrijorează. Întotdeauna am spus că acest scut de, de, de securitate nu-și merită numele pentru că nu identifică lacunele uh, pe care le-am identificat în regimul Safe Harbor, respectiv că nu face nimic pentru a ne proteja de supravegherea în masă uh, pe care a denunțat-o Edward Snowden. Și um, avizul uh, procurorului general a uh, identificat mai multe lacune, dar aș dori să subliniez că faptul că statele membre din Europeană uh, se ocupă de securitate nu înseamnă că ce, face, ce fac Statele Unite în baza uh, principiului securității naționale uh, vizează controlul. Deci există o diferență între poziția Uniunii Europene și Uh, ce considerăm că uh, securitatea din alte state uh, necesită. Deci nu cred că doar din motive de securitate naționale noi ar trebui să ne întoarcem privirea. Problema nu este doar încălcarea dreptului la viață privată, care intervine odată cu aceste programe de supraveghere în masă, ci și încălcarea drepturilor omului prin folosirea acestor date în ce privește războiul SUA împotriva uh, teroriștilor Um, de, de exemplu, extradările extrajudiciare, um, uh, teroarea și așa mai departe. Deci nu se respectă drepturile fundamentale în general. Ați abordat deja um, dreptul de apel chiar dacă unele decizii pe care noi le-am convenit nu sunt puse în aplicare de anumite tribunale americane, Uh, nu e doar o problemă de uh, standarde, ci de un privilegiu pe care un stat și-l poate aroga. De exemplu, Statele Unite poate să uh, strivească orice dispoziție juridică pentru că ar spune că această atitudine ar putea amenința securitatea națională. De fapt, s-a întâmplat acest lucru în tribunalele americane atunci când s-a constatat, s-a constatat încărcarea drepturilor fundamentale. Soluția propusă ca autoritățile de protecție a datelor să pună capăt la nivel individual uh, fluxului de date uh, afectate de către aceste lacune nu e realistă pentru că toate aceste fluxuri de date sunt uh, afectate de aceleași lacune și sper cel puțin ca de această dată curtea să Uh, pună capăt acestui uh, regim, acestui sistem uh, scut de precuritate. Am o întrebare pentru comisie. Dacă Curtea de Justiție invalidează acest scut de securitate, au existat tentative în Statele Unite de a institui un nivel uh, de protecție a datelor, mai ales în California, s-a dat acest exemplu. Majoritatea companiilor uh, informatice se află în uh, Silicon Valley. Dacă un stat american precum California hotărăște să uh, aplice o decizie de adecvare, Aș dori să știu dacă Comisia va considera că această cerere este valabilă. Se poate ca doar un stat uh, să uh, opteze pentru această soluție? Președintele, aș dori să vă reamintesc că am amânat următorul punct de până de zi, dar că dezbaterea actuală era prevăzută până la ora 12. Evident că vom depăși timpul alocat dezbaterii, dar aș dori să vă rog să vă formulați în mod cât mai succint întrebările experților noștri ca ei să ne poată și răspunde. Vă rog, doamna Dali. Thanks, Chair, and uh, thanks to the speakers. Mulțumesc colegilor care deja au luat cuvântul și invitațiilor noștri. Eu încerc să mă gândesc la acest scenariu unde, pe de o parte, avem uh, <clears throat> avertismente date de Parlamentul European, <clears throat> de Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale, și nu numai, cu toții tragem semnalul de alarmă și spunem că mai multe aspecte serioase că nu au fost soluționate cu acest scut de confidențialitate și chiar nu înțeleg ce se întâmplă aici și cum puteți să faceți aceste afirmații, cum că scutul uh, funcționează bine adevărat, că au existat niște îmbunătățiri. E ca și cum atunci când te grăbești să-ți zugrăvești uh, casa ca să ascunzi uh, defectele mai mari. Da, ni s-a spus că există <clears throat> clauze de salvgardare uh, și că există anumite excepții pe motive de securitate, dar este foarte clar că Statele Unite continuă să strângă date uh, și vă așteptați să credem că acestea sunt bine protejate din cauza promisiunilor pe care le fac autoritățile americane, dar noi știm foarte bine că ei mint și că sunt foarte buni la ascunde ce au făcut înainte cu aceste date. În raport se spune că ar trebui să fim siguri că agenția acum folosește aceste programe de selecționare a datelor ca și cum acest lucru ne permite să credem că nu se mai face o uh, strângere de date uh, masivă și fără niciun fel de distinție, ci că aceasta este bine țintită. Dar nu este adevărat. Atunci când uh, vedem că um, există una sau două persoane, niște analiști care supraveghează această selecționare a datelor, această um, aplicarea criteriilor, ne dăm seama că nu există suficientă supraveghere pentru a ști exact cum funcționează aceste um, um programe de staționare a datelor, cine uh, urmărește ce date sunt transferate și dacă există cazuri de inadecvare, avem nevoie de o monitorizare cât se poate detaliată și de atentă, nu ceva așa în linii mari, cum ne-ați spus dumneavoastră. De aceea sunt de acord cu ce au spus colegii apropo de mecanismul de supraveghere Sincer, vorbiți despre un ombudsman independent. Cum poți să spui că este independent când este un fost secretar de stat la Ministerul de Externe și care de fapt uh, aplică o legislație care transformă orice informație care ne interesează în informație clasificată. Cum putem să avem acces la aceste um, informații când ele sunt uh, considerate secrete și cum ar putea ele până la urmă să fie dezvăluite și să se respecte transparența. Nu mă aștept ca într-o bună zi să se poată ajunge la o aplicare uh, în totale condiții de egalitate între autoritățile noastre și cele americane, dar nu-mi pierd speranța. Președintele, nu mai sunt alte solicitări de intervenție din sală. Revenim la invitații de la prezidiu și dau mai întâi cuvântul domnului uh, Giacarele. Mulțumesc, am să încerc să răspund la toate întrebările, ca să încep cu cea care nu este cea mai simplă. Da, este, răspunsul este da, apropo de statul California. Uh, Regulamentul General de Protecție a Datelor, atunci când a fost uh, uh, negociat și mulți membri știu acest lucru, oferă această posibilitate de a recunoaște o adecvare parțială pentru anumite teritorii terțe Uh, care sunt la nivel subfederal, pentru că atunci când am scris uh, Regulamentul General Protecției Datelor, am anticipat existența anumitor sisteme federale și faptul că anumite entități, anumite state, partea unei federații, pot la propriul lor uh, uh, nivel ierarhic să aibă o legislație specifică de protecția datelor. Vedem uh, în California, procesul este în curs de desfășurare și este foarte important să urmărim noile idei și noile modificări uh, care apar, probabil vor trebui confirmate și printr-un vot. Deci, în principiu, întrebarea este da, dar indiferent cum va arăta legislația californiană, va trebui ca aceasta să îndeplinească condițiile, ceea ce mă duce la un alt aspect. Până la urmă, aceasta este soluția. Dacă ne dorim să avem o soluție pe termen lung, aceasta trebuie să se bazeze pe legislație, pe statute, cât mai cuprinzătoare cu putință. Din acest motiv, și da, am auzit mult despre temeri, despre influențe, dar există un domeniu în care cred că suntem cu toții de acord și este valabil și pentru partenerii noștri de um, um, discuții și pentru membrii Congresului, că avem nevoie de o legislație la nivel federal um, care să fie cât mai cuprinzătoare cu putință. Acum mă adresez doamnei Sipel apropo de tot ceea ce ține de punerea în aplicare. Avem informații cu privire la acțiuni și anchete care uh, acum sunt închise și uh, um, au existat sancțiuni pronunțate împotriva unor companii care în mod fals au uh, afirmat că respectau prevederile scutului de confidențialitate și nu o făceau. Ce subliniem noi în raport este faptul că ne lipsesc uneori informații despre anchetele în curs de desfășurare, la fel ca și în Europa. Și aș vrea ca toată lumea să înțeleagă bine. Uh, anchetele pentru care primim informații sunt pe chestiunile așa mai obișnuite, care, așa cum au spus și colegii de la Comitetul European pentru Protecția Datelor, țin mai mult de uh, chestiuni administrative, de mm, ceea ce fac uh, autoritățile uh, de uh, supraveghere a aplicării legii la un nivel regional sau uh, care vizează numai niște companii mici. Da, există numeroase astfel de anchete și în privința lor am văzut evoluții pozitive. Mm, V-am dat exemplele celor mai răsunătoare cazuri, ca de exemplu o mm, sancțiune împotriva companiei Facebook. Dar știind că autoritățile care supraveghează aplicarea legii pe ambele malurile Atlanticului, că e vorba despre uh, um, Autoritatea Federală pentru uh, Comerț și de partea noastră, Comitetul European pentru Protecția Datelor, sunt cei care anchetează aceleași practici în același timp, ar fi enorm de util dacă s-ar face schimb de informații cu privire la aceste anchete în curs de desfășurare, să se știe de ce se anchetează și să se poată întreajutora aceste două autorități. E foarte frumos să primești informații atunci când anchetele s-au încheiat, dar uh, ar fi și mai util dacă le-am primi atunci când aceste anchete sunt în curs de desfășurare. Scutul de confidențialitate ar trebui să fie o bază juridică pentru a garanta cooperarea eficientă între aceste instanțe uh, de o parte și de alta Atlanticului. Sper că v-am lămurit. Așa, și îmi cer scuze dacă nu s-a înțeles suficient de bine din prima mea intervenție. Apoi îmi spuneți, da, afirmați cu tare și cu tare lucru. Da, nu spun uh, aleluia, s-a rezolvat totul, eu zic că există niște îmbunătățiri și mă bucur să aflu din gura reprezentanțelor Comitetului pentru Protecția Datelor că acest exercițiu de evaluare anuală este unul util, cu rezultate concrete. În același timp, uh, nu spun că nu e nevoie de eforturi suplimentare, că nu e loc de mai bine. Încă o dată, aș fi afirmat exact același lucru pentru oricare altă uh, cauză uh, pendinte în fața unei instanțe. Cât timp există o cauză pendinte în fața unei instanțe, nu pot să speculez care va fi uh, sentința și nu pot să știi care va fi hotărârea curții și dacă această hotărâre uh, va presupune niște modificări uh, aduse acestui scut de confidențialitate. Dacă e nevoie de modificări, va exista și un mandat și le vom face. Da, probabil că în aviz se fac mai multe critici la adresa acestui scut de confidențialitate, dar părerea avocatului general, care uh, este rezultatul consultării avocaților și experților care consiliază curtea, însă să nu uităm că punct de vedere din uh, avizul dat de avocatul general nu este relevant pentru acest caz e mai degrabă vorba despre clauze standard de uh, obiectare. Deci vă uh, descriu ce se află în acest aviz al uh, avocatului general. Nu fac niciun fel de speculații privind uh, <clears throat> hotărârea finală în această cauză pendinte. Și, între paranteze, uh, asta mă aduce cu gândul la alte cazuri foarte importante, ca de exemplu transferul de date către China Uh, acest transfer de date oficial nu are loc acum pentru că nu există un cadru legislativ uh, la nivel european. Deci, de fapt, ce acest uh, transfer de date pe baza altor instrumente juridice, ca de exemplu aceste clauze standard. Și se sublinează foarte bine acest lucru în avizul avocatului general. S-au mai pus întrebări legate de uh, această persoană care joacă rolul de uh, mediator. În ce îl privește pe mediator? Există această concepție greșită, cum că mediatorul este singura cale de atac în uh, domeniul uh, autorității, autorități, um, accesului autorităților publice din motive de protecția securității naționale la astfel de uh, date. Dar există și alte căi de atac, uh, ca și în uh, Uniunea Europeană există drept administrativ, uh, uh, um, proceduri legislative și în plus uh, Așteptările sunt foarte mari de la acest mediator, cum este cazul și sistemului nostru. Se așteaptă de la el să uh, faciliteze uh, munca și viața cetățenilor care depun plângeri. Acest uh, mecanism al ombudsmanului face parte dintr-o întreagă arhitectură um, de uh, căi de atac care deja existau și înainte. Și ce încerc eu să vă explic astăzi este că această persoană, acest mediator, nu muncește de unul singur. Atunci când uh, face o anchetă, când hotărăște că este nevoie de luarea de măsuri de uh, reparare, de compensare, uh, cooperează cu autorități complet independente, inclusiv autorități judiciare. Nimeni nu poate să conteste că inspectorul general de la comunitatea de uh, informații, care este de altfel originea procedurii de desfășurare a președintelui american acum cu de desfășurare, Uh, și-a jucat uh, rolul în deplină independență și acest inspector general este o um, verigă din acest um, mecanism în care face parte și mediatorul. Și această uh, um, acest mediator european, potrivit clauzei 257, poate imediat să coopereze cu autoritățile judiciare și să ceară ștergerea imediată a datelor pentru care s-a depus o plângere. Deci trebuie să uh, cunoașteți exact care sunt limitele și uh, puterile incluse în mandatul acestui mediator și să știți cum funcționează, pentru că el cooperează cu celelalte uh, uh, organe care fac parte integrantă din acest mecanism asupra căruia uh, am ajuns la un acord cu Statele Unite. În ceea ce privește colectarea datelor uh, VRAC, dau cuvântul colegului meu. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o astăzi. În ceea ce privește colectarea datelor în VRAC, e foarte important să știți că și în Statele Unite există un statut, există niște legi stabilite de Congresul American ca să, care stipulează cum pot fi strânse date în scopul uh, um, strângerii de informații, inclusiv de către serviciile externe de informații, ceea ce uh, exclude, deci chiar și în virtutea legislației federale americane, strângerea de date în vrac. Deci FISA, această legislație americană, exclude acest tip de practică. Este exact ceea ce contează din punctul nostru de vedere uh, pentru a declara că uh, această legislație este adecvată atunci când niște date sunt trimise, de exemplu, de către un furnizor de servicii din uh, Statele Unite, această strângere de date în vrac este interzisă prin lege. Iar ce înseamnă acest lucru pentru secțiunea um, uh, uh, 702 din FISA care este temeiul juridic pentru actualul program, pentru programul Upstream, în secțiunea 702 se cere strângerea țintită de date. Ce înseamnă acest lucru? Că poți să strângi aceste date pe baza unor criterii de preselecționare. E vorba despre uh, facilități de comunicare, ca de exemplu adrese de uh, e-mail, dar nu pe baza unor cuvinte cheie, să spunem, ca de exemplu bombă, terorism și așa mai departe. Uh, deci este vorba despre niște facilități de comunicare, ca, de exemplu, adresele de e-mail. Și chiar și în secțiunea 702 nu se vorbește despre un control individualizat din partea unei instanțe în ceea ce privește aceste uh, criterii de selecționare, totuși uh, instanța trebuie să aprobe în prealabil această procedură de strângere țințită de date și agențiile de informații, că e vorba despre FBI, despre CIA sau altele, pot să aleagă aceste criterii de selecționare și apoi trebuie să justifice această alegere. Deci nu pot să acționeze uh, după bunul lor plac, ci uh, au nevoie de o aprobare în prealabil din partea unei instanțe judecătorești. Totul este scris în raportul uh, PICAL. E vorba despre um, um, Comitetul de Supraveghere pentru Libertățile uh, Civile și care a, reprezintă această structură independentă din Statele Unite care a analizat tocmai secțiunea 702 din legislația FISA și a scris un raport de câteva sute de pagini și care este tratat drept informație confidențială, informații la care noi niciodată nu am avut acces și e de înțeles. Însă, să știți că această entitate independentă din Statele Unite a primit chiar și informațiile confidențiale din partea autorităților federale și a scris acest raport, cum spuneam, lung de mai multe sute de pagini și a vorbit despre această secțiune 702 și a spus că uh, aplicarea acestor reglementări este uh, uh proporțională. Și sunt uh, mirat atunci când colegii de la Comitetul Protezator spune că ar trebui să existe un raport nou pentru că s-au adus mai multe modificări legislației uh, FISA. E adevărat însă că aceste amendamente reprezintă o îmbunătățire um, din perspectiva protejării uh, intereselor private și uh, practic concret secțiunea 702 nu a fost modificată. <clears throat> Uh, ce scria în acest raport pe care vi l-am menționat uh, în urmă câțiva ani încă este valabil. În ceea ce privește strângerea de date în afara teritoriului american, și aici aș vrea să vă amintesc că statele noastre membre fac această distinție între strângerea de date pe teritoriul UE și în afara teritoriului UE, aici nu se aplică aceleași reguli Uh, ci mai degrabă niște uh, ordine executive, dar chiar dacă uh, este vorba despre o evaluare a adecvării într-un stat terț, chiar și atunci trebuie să analizăm toate detaliile și chiar dacă există o strângere de date în vrac, chiar și așa am primit garanții din partea autorităților americane, mai ales de la uh, oficiul directorului uh, um, um, informațiilor care uh, supraveghează uh, securitatea internă. Deci am primit garanții din uh, partea acestui director general că există niște clauze de salvgardare chiar când se fac aceste colectări de date uh, în vrac, în afara teritoriului american. Un ultim lucru. Unul dintre deputați a spus că legislația europeană interzice aceste colecte de date în vrac, ceea ce nu este corect. Dacă vă uitați la jurisprudența Curții Drepturilor Omului de la Strasburg, veți afla că acest tip de strângere de date în vrac nu este strict interzisă. Este autorizată dacă sunt îndeplinite anumite criterii. Uh, ce este interzis este accesul generalizat la conținut, dar nu este unul și același lucru cu strângerea de date în vrac. De asemenea, în avizele uh, CEDO se spune că acest tip de colectare de date este admisibilă dacă se folosește pentru a uh, filtra apoi uh, informații mai țintite și nu este folosită pentru supraveghere generalizată. Nu trebuie să uitați că și statele membre practică astfel de colectare de date în vrag. Uh, experiența ne arată că, de exemplu, în legislația germană, Uh, se pot colecta în vrac 30% din comunicările electronice. Deci astfel de practici se desfășoară în mod legal și în statele membre. Și de ce statele membre fac astfel de colectări de date în vrac? Pentru că uneori este nevoie. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem reguli sau că ar trebui să devină regula și n-ar trebui să fie mai degrabă niște excepții. Da, avem nevoie de niște garanții, de niște protecții, așa a spus și CEDO, însă Uh, s-a mai spus că fiecare stat membru uh, are propria sa uh, marge de manevră și hotărăște dacă să um, fac astfel de colectări de date în vrac. Iar în ceea ce privește strângerea de date în afara teritoriului UE, iarăși rămâne la atitudinea statelor membre. Iar în ceea ce privește strângerea de date în vrac, este interzisă pe teritoriul american, dar este autorizată pe teri- pentru teritorii terțe. Președintele, ați vorbit de, a, practic de mai bine 20 de minute ca să răspundeți, dar știu că întrebările sunt destul de controversate, ă, dar vă rog frumos, comisia, să nu uitați că ă, mai avem doi invitați la prezidiu care trebuie să răspundă, deci vă rog frumos să ă, puneți punct intervenției dumneavoastră. Most of the questions were addressed to the commission, but maybe you are... E adevărat că majoritatea întrebărilor au fost adresate comisiei. Acum dau cuvântul reprezentanților Comitetului European pentru Protecția Datelor, dar îi rog să fie mai succinți în răspunsurile lor. Mai succinți decât comisia. Da, să știți că înțeleg, am toată înțelegerea <laughs> și vă apreciez uh, uh, răspunsurile, faptul că doriți să fiți haustivi, uh, Uh, și că ne informați bine pe noi, membrii Comisiei Libe, se întâmplă să uh, depășim timpul alocat, dar... Uh, I was asked in German, I would like to answer in German. Mulțumesc, aș dori să răspund în germană domnului Fos. Domnule Fos, ați întrebat cum examinăm ce se întâmplă în Europa cu datele, dacă criticăm ce se întâmplă în SUA, mai precis ce nu se întâmplă. Și atunci, aici eu cred că ajungem la o temă foarte marcată cultural. E foarte diferit în Europa. Avem uh, o, foarte multe îngriji în legătură cu acest subiect. Aceasta înseamnă că o întreprindere trebuie să plece de la premiza că va fi confruntată în existența ei cu o autoritate de control care va cere informații și va avea o plângere nu neapărat uh, întotdeauna e o plângere, dar la transferul internațional acolo nu prea sunt plângeri, aproape niciodată. Cum pot eu să știu, de exemplu, că o întreprindere a transferat datele mele către altcineva și către cine? Deci ar trebui să fii foarte motivat să afli pentru ca să știi că un scut de confidențialitate a fost folosit pe transfer pentru ca să se transmită date cu privire la noi. Scutul de confidențialitate este răspunsul la anumite negocieri între înțelegerea legislativă a UE și a SUA a acestor probleme de confidențialitate și deci vedem ce reușim să obținem după această negociere. Trebuie să încercăm să ne dăm seama că vrem să spunem același lucru atunci când vorbim în același fel. Trebuie să existe un mecanism de autocertificare, însă, din păcate, fiind dat că certificarea este făcută de chiar întreprindere, aceasta are și limitele sale, pentru că nu există altcineva care certifică. Trebuie să ne asigurăm că vorbim despre aceleași lucruri atunci când avem același text în fața ochilor. Aceasta este răspunsul oarecum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pelegrini, vă rog să vă răspundeți scurt. Mulțumesc, domnule președinte, o să încerc să vorbesc cât de scurt pot. O să încep cu întrebarea domnului Fost și după aceea voi răspunde la cealaltă parte. Eu cred că nu am raportat numai despre FISA, pentru că FISA este legată de colectări uh, țintite pe teritoriul american. Dacă spunem că există procese care se întâmplă în afara uh, teritoriului SUA, mai ales circulația datelor către teritoriile SUA, acestea ar trebui și ele să fie acoperate, acoperite de evaluarea scutului de confidențialitate și proporționalitatea uh, colectării. Aceasta a fost menționată în concluziile avocatului general în uh, cazul de care vă vorbeam înainte. În ceea ce În ceea ce privește ombudsmanul, noi nu am testat uh, procesul foarte în uh, profunzime, nu am primit sesizări uh, admisibile până acum sau plângeri, deci noi așteptăm, nu vrem să zicem că facem publicitate pentru ca să primim o plângere, dar așteptăm o plângere eligibilă, pentru că aceasta ne-ar da ocazia să discutăm noi deci centraliz, centralizat la nivelul UE cu membrii, uh, staful uh, ombudsmanului despre procedurile pe care trebuie să le aplicăm. Unele din proceduri sunt clasificate, sunt confidențiale și deci noi nu vrem să subevaluăm funcționalitatea acestui sistem. Foarte multe din procesele care există nu le cunoaștem, nu știm care sunt, nu știm care e rezultatul lor, fiind confidențiale. Deci, de fapt, e o cutie neagră care nu a fost încă testată înainte. în legătură cu comentariul comisiei pe care l-a făcut la adresa noastră. Nu știu dacă ține neapărat de Comisia Libe, dar raportul PICROP era plin de recomandări. Nu știm dacă aceste recomandări au fost urmărite sau nu după aceea, dar îmbunătățirile care au fost făcute de către FISA nu au fost bine evaluate, deci nu în profunzime. Pentru că sigur că respectivele proceduri nu țineau de autoritățile UE, dar în același timp colectarea informației a fost inclusă nu numai uh, despre uh, fă, ca, la cele date colectate de către selector, ci și despre selector. Deci aici trebuie să fie foarte clar că de fiecare dată când o astfel de legislație sensibilă uh, e modificată, trebuie să fim conștienți și să facem o evaluare profundă a implicațiilor sale pe toate domeniile. Sper că am răspuns astfel la majoritatea întrebărilor care mi-au fost mie adresate și dau cuvântul domnului președinte înapoi. Mulțumesc pentru comentariile suplimentare. Vreau să vă mulțumesc pentru eforturi, mai ales reprezentanților comisiei, pentru că ați arătat disponibilitate să răspundeți la o serie atât de profundă de întrebări uh, care aveau nevoie de răspunsuri, cel puțin din partea noastră. Apreciez înțelegerea de care au dat dovadă pentru gestiunea timpului, care este destul de limitat, dar în mod surprinzător văd încă două mâini care s-au ridicat. Aș vrea să vă rog să nu depășiți un minut cu intervențiile dumneavoastră ca să putem să mai așteptăm și răspunsuri. Doamna Indveld. Domnule președinte, foarte scurt, eu n-am nicio problemă să fiu succintă. Tot timpul s-ar putea să existe diferențe în aprecierea politică sau legală a unei situații. Când v-am ascultat colegii care apărau pasional sistemul american, gândul că protecția cetățenilor europeni și a drepturilor lor și apărarea legislației europene este mâna dumneavoastră să știți că mă sperie al dracului. Doamna, domnul Bayer, al doilea comentariu. Sunt foarte rușinat și în același timp îngrozit să văd cum oficialei comisiei apără practicile SUA când dumneavoastră ar trebui să le protejați și să ne protejați pe noi de în fața lor. Argumentele pe care ni le-ați dat nu sunt convingătoare deloc. Uh, în deciziile de care vorbeați, se spune foarte clar că colectarea datelor trebuie să fie restricționată la ceea ce este strict necesar. Se spune că nu este așa acolo unde este vorba de stocarea datelor. Deci nu e vorba de interceptare, e vorba de stocarea în masă care este interzisă. Și curtea a spus-o foarte clar în sentința sa cu privire la uh, stocarea datelor și reținerea datelor că stocarea în sine este de fapt deja o încălcare a drepturilor fundamentale și nu trebuie să aibă loc pe bază nediscriminatorie și uh, generală S-a spus de asemenea tot de către curte că e nevoie de protecție judiciară eficientă când e vorba de date care au ajuns uh, să fie transferate sub scutul de confidențialitate, iar aceste drepturi trebuie să fie um, și uh, protejate și trebuie să poată să fie și șterse. Bun. Cred că ați auzit declarații foarte clare și critici foarte evidente în legătură cu răspunsurile pe care le-ați dat. Aveți dreptul la replică, desigur, acum în al doilea tur de răspunsuri, dar vă rog scurt. Foarte scurt, pentru că am răspuns deja și nu o să mai repet ce aveam de zis. Am, am amintit elemente în răspunsul la anumite întrebări pe care le-am primit, elemente ale sistemului SUA care au fost completate de diferite mecanisme care sunt oferite de scutul de confidențialitate. E clar că acesta oferă în sine în detaliu anumite informații și ne-am bazat aici în deciziile luate pe uh, adecvare și constatările adecvate. Așa cum s-a hotărât și de către Congresul American, s-a spus clar că secțiunea 7 exclude colectarea masă, dar acesta este un fapt. Nu știu de ce nu suntem de acord pe acest fapt. Dar, într-adevăr, într-adevăr sunt de acord cu doamna Indvelt, în aspectele de interpretare și o să închei cu aceasta. Ca să și răspund la ce a zis doamna Zippel înainte, Curtea noastră de Justiție, UE, a explicat poziția sa și în următoarele luni se va mai pronunța și nu numai pe acest caz, ci și pe cazul cu privire la reținerea datelor, cazuri internaționale, și alte spețe care țin de recolectarea în masă a datelor de către statele membre sau foste state membre în curând, cum e cazul UK-ului. Aceasta ne va oferi mai multe clarificări despre interacțiunile dintre activitățile autorităților publice și despre autoritățile de drepturi fundamentale și ne vor clarifica și care sunt criteriile care se aplică nu numai la țările terțe, ci și statelor membre UE. Noi salutăm uh, toate clarificările care vor veni și ne vor ajuta cu siguranță în munca noastră. Mulțumesc! Bun, atunci o să putem termina la timp. Vă mulțumim tuturor și vă urăm toate cele bune în anul care a început, 2020. Vă mulțumim! Ne vedem săptămâna viitoare la Strasbourg. La revedere!